numele Comisiei Libe și a Comisiei ITRE și AFCO pe uh, ceilalți copreședinți, în primul rând uh, doamna Spinelli și doamna Ferrara, respectiv, și apoi domnul Kelly de la ITRE. De asemenea, a venit aici uh, vicepreședintele uh, Comisiei IMCO, Corața Bild, din partea Cult, în aceeași calitate, doamna Verhaien, ea reprezentând deci această comisie ca și președinte, o să încercăm să avem o abordare cât se poate de generală, deschisă, transparentă. Astăzi este, vă spuneam, prima parte dintr-o serie de audieri, după ce mm, conferința președinților s-a întâlnit pe 12 aprilie și ne-am întâlnit, bineînțeles, că și cu domnul Zuckerberg pe 22 mai, la o conferință de presă care a fost difuzată pe internet, poate că ați văzut-o mulți dintre dumneavoastră, însă astăzi avem o audiere și cele care vor urma, la fel, sunt diferite pentru că e vorba de audieri în profunzime cu principalele părți interesate sau uh, cunoscători ai acestui scandal, să vedem ce învățământe se pot trage din acest scandal, ce instrumente UE avem la dispoziție într-o astfel de eventualitate. Astfel o să facem o cartografie a situației, să înțelegem ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și cum de s-a ajuns în această situație. A doua audiere va avea loc pe 25 iunie și cea de-a treia pe 2 iulie și unele dintre aceste audieri uh, se vor referi la Facebook sau vom avea invitați din partea lor. Nu este cazul astăzi. Dragi colegi, haideți să începem această audiere imediat. Avem un panel de experți foarte interesant. Vreau să spun în primul rând care sunt regulile. Un format rapid, ușor de urmărit. O întrebare, respectiv un răspuns. Înainte de întâlnire ne-am lucrurile politice au, s-au hotărât să-și împartă 27 de sloturi. Se va vorbi deci în numele grupurilor politice, practic 27 de intervenienți s-au adunat și după prezentare uh, Vom da cuvântul uh, președinților de comisie specialitate prezent și apoi invitaților noștri, însă vreau să vă reamintesc că puteți să vă puneți o întrebare, una singură, să puneți o întrebare unică, să nu dureze mai mult de un minut, vă rog frumos. Și în momentul în care puneți întrebarea, să spuneți și pe cine întrebați și puneți doar o întrebare și aveți dreptul la un răspuns doar. Deci vă rog frumos să spuneți care este destinatarul întrebării dumneavoastră și fiecare dintre membrii panelului vor avea, va avea două minute pentru a răspunde. Am să tai microfonul celor care depășesc un minut și dacă vreun membru nu s-a pus pe listă, atunci următoarea persoană de pe lista aceasta va lua cuvântul imediat. În sfârșit, Aș dori să îi prezint pe vorbitorii noștri, pe invitații noștri. Fiecare dintre aceștia va face o scurtă prezentare. În primul rând, doamna Sandy Parachilas, uh, ofițer uh, șef pentru strategie la Centrul pentru Tehnologie Umană, doamna Carol Cadavalder, jurnalist senior la The Guardian, care a investigat uh, acest, această situație cu Facebook și Cambridge Analytica, apoi Elizabeth Denham de la ICO, ICO UK, ofițer de informație, apoi uh, profesorul David Coral, profesor asociat la Parsons School of Design în New York, care a uh, urmărit uh, o situație în care uh, Cambridge Analytica și Facebook uh, au fost aduși în fața justiției pentru profilare. Domnul profesor a fost direct implicat. În sfârșit, Christopher Wiley, fost angajat la Cambridge Analytica. Vreau să-i întâmpin pe toți aici, să le mulțumesc pentru prezență și că au răspuns cu atâta promptitudine invitației noastre de la Parlamentul European. și haideți să, să vedem uh, principiile, principi, primele cuvinte introductive din partea doamnei Sande, Sandy Parakilas de la Center for Human Technology. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici. Mă numesc Sandy Parakilas. Sunt uh, ofițer de strategie la Center for Human Technology ne concentrăm la tot ce înseamnă conjuncția dintre umanitate și tehnologie. În 2011-2012 am uh, fost la Facebook și mă preocupam de protecția datelor în această calitate și în aceste condiții am început să mă întreb ce s-a întâmplat cu evenimentele Cambridge Analytica și să vedem ce poate să facă tehnologia pentru a îmbunătăți situația utilizatorilor în Europa și în lume. Și vreau să vă arăt cum merge sau cum funcționează platforma Facebook. Trebuie înțeles un lucru. E vorba de un serviciu oferit de această companie care permite aplicațiilor și dezvoltatorilor externi să folosească, să, să construiască aplicații pe baza uh, datelor de la utilizatorii Facebook. Și vedeți cum apar aceste aplicații mobile pe partea stângă a, a ecranului. În anchetă am încercat să înțelegem cum se obțin aceste date de la Facebook pentru a uh, crea aceste aplicații. Atunci când un utilizator Facebook dorește să folosească o aplicație conectată cu Facebook, trebuie să-și dea consimțământul. Apare un ecran pe care îl cunoașteți, da, este de acum câțiva ani această imagine. În momentul în care se apasă pe Allow, a, permite, aici e vorba de o aplicație Amazon, practic se primesc datele de la persoana respectivă care și-a dat consimțământul. Deci acesta este primul flux. De la utilizator către Facebook merg aceste date. Atunci, apoi uh, pot, uh, prin aplicație se poate, se poate acceda, accesa date specifice. Și problema cu Cambridge Analytica este următoarea, și anume că odată ce această aplicație obține aceste date Practic, Facebook nu poate să mai știe ce face creatorul acestei aplicații cu aceste date. Asta înseamnă că dacă e vorba de un personaj mai uh, dubios, aceste date pot să fie transmise terților. În acest caz e vorba de Alexandru Kogan, uh, exact ce a făcut el când a transmis aceste date către Cambridge Analytica mai trebuie înțeles un lucru foarte important și anume cum au putut acești uh, creatori de aplicații să obțină date fără uh, consimțământul explicit al utilizatorilor. Până în 2014, de fapt până în 2015, în anumite cazuri, aplicațiile Facebook puteau să, dea, să ia date, să obțină date nu numai de la utilizatorii efectiv ai Facebook, dar și a, ai prietenilor acestora, friends și un utilizator în medie are 200-300 de prieteni, deci vă dați seama cât de multe date au putut fi primite astfel. În numele unui utilizator, de dimineață am citit ceva în New York Times și uh, se pare că continuă ceva în acest sens, chiar și uh, în acest moment, cu aceste date Așadar, uh, aceste entități puteau să ia destul de multe date de la Facebook. Vedeți aici o listă cu ce, ce fel de date puteau să fie obținute. E vorba de date legate de ce se posta online, statutul relației, uh, pentru utilizator și pentru prietenii lor, fără ca să li se ceară consimțământul și în anumite cazuri se puteau uh, obține și alte așa numite extended permissions, adică să se acceseze și conținutul unor mesaje private din mesagerie. Ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns în această situație cu Cambridge Analytica. În primul rând, Facebook nu are capacitatea de a monitoriza sau de a controla folosirea datelor după ce este, tra- este transmisă către creatorii de aplicații. De asemenea, au putut, aceste date a, vin și de la acești prieteni fără consimțământul lor uh, explicit și, în sfârșit, uh, nu există niciun fel de piedici în calea acestui flux. și nu s-a făcut niciun fel de audit sau altceva în momentul în care acest abuz a fost de, de descoperit. E vorba de ce s-a întâmplat cu reacția Facebook. Și de asemenea, Facebook nu a interzis Cambridge Analytica să facă publicitate pe Facebook după ce a, a, s au dezvăluit acest lucru și au apărut primele uh, acțiuni în justiție la sfârșitul lui 2015. De-abia din martie 2018 a început acest uh, proces. Sunt multe de spus, însă vreau să spun că această problemă este uh, mult uh, mai mare, depășește cu mult Facebook sau Cambridge Analytica. Aici, așa ca să facem un calcul matematic destul de îngrozitor, Practic, e vorba de toată industria publicității și toată lumea care apare aici cu diverse logo-uri este implicată într-un fel sau altul pentru că pompează aceste date. Deci să încerci să reglementezi o astfel de industrie atât de complexă este ceva extrem de complicat. Însă, vestea cea bună este cu regulamentul GDPR, este un bun pas înainte pentru drepturile utilizatorilor, dar v-am spus că este ceva foarte complex și vreau să uh, spun ceva la atenția dumneavoastră ca instituție, pentru că puteți să faceți ceva în plus față de GDPR. În primul rând, uh, trebuie să existe o înțelegere a uh, acestui proces și nu numai un simplu consimțământ. Aici este uh, ecranul de consimțământ pentru GDPR actual al Facebook și aveți un link ca să vedeți uh, exact ce se spune, iar fontul este cât se poate de mic, pe când partea de sus este cu un font mult mai mare și atunci utilizatorul va avea tendința de a citi eventual prima parte scrisă cu litere mai mari și apoi să spună I accept. Și ideea ar fi ca utilizatorul să înțeleagă la ce se angajează, nu numai să aibă un simplu consimțământ, pentru că situația este mult mai complexă. A doua, a doua observație, trebuie să uh, putem să aliniem cumva acele stimulente corporate, dar și la adresa utilizatorilor. Mă gândesc la cazul acelor centuri de siguranță. În Statele Unite, industria auto Uh, nu a fost cea care a dorit să implementeze centura de siguranță uh, uh, obligatorie, ci industria asigurărilor a făcut asta printr-un sistem de bonusuri, de prime, respectiv de uh, sancțiuni și prin acest sistem oamenii au fost determinați să uh, folosească centura de siguranță. Putem să facem asta și în acest context și cu un cadru de reglementare robust putem să organizăm aceste stimulente incentives uh, la fel, practic, utilizatorii, dar și companiile vor fi educați în sensul celor mai bune practici. Și astfel ne vom putea asigura că dacă există o sancțiune foarte mare, eventual uh, companiile își pot uh, împărți această sancțiune sau amendă acces programatic la datele pentru, uh, pe, pentru utilizatori la date. Este foarte important să ne gândim la ce servesc aceste date, dar și protecția lor. V-aș da niște exemple, o căutare de-a mea, un istoric, de acum 8 ani, pe care Google încă îl posedă și am dus să văd ce activitate aveam eu atunci și am fost foarte surprins să văd ce apare acolo, dar foarte puțini oameni se gândesc cum să-și gestioneze datele colectate de-a lungul timpului de către Facebook, pentru că e foarte greu să faci acest lucru. Facebook-ul nu permite asta în mod uh, ușor și atunci trebuie un acces programatic la anumite funcționalități Facebook. Ca oamenii să gestioneze datele, să aibă instrumente în acest sens. Și dacă nu doresc anumite date, să uh, poată să facă ceva cu ele, să le șteargă eventual sau să le mute în altă parte. În condițiile în care ne gândim la un nou cadru de reglementare, este foarte important să protejăm firmele mai mici. Cele mai mari, bineînțeles, sunt cele care uh, firmele mai mici uh, sunt cele care sunt în frunte inițiativelor de inovare tehnologică, important să le ajutăm în acest proces. Bineînțeles că nu dorim ca prin reglementare să dăm încă și mai multă apă la moare monopolurilor. Și în sfârșit vreau să vă spun că lumea este cu ochii pe dumneavoastră Dumneavoastră sunteți în uh, pionieri în domeniul acestor reglementări cu protecția datelor și vreau să vă spun că majoritatea americanilor acum își doresc ceva similar cu GDPR-ul, ceva asemănător cu ce ați făcut dumneavoastră în Europa. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu mare nerăbdare să văd noi și noi uh, inovații legislative în acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you very much your kind words about GDPR. Mulțumim. Uh, da, iată și mama GDPR-ului e aici, nu știu dacă a susit încă, în fine, dar uh, să știți că noi, noi l-am rugat pe domnul uh, care a vorbit anterior să vorbească așa frumos despre GDPR prezentările sunteți rugați să, pentru prezentări să respectați un timp de 10 minute. Acum Carol Cadwell, dragă cuvântul, care este senior jurnalist, jurnalist de la The Guardian, care a investigat cazul Cambridge Analytica și în continuare le investigează. Carol, mulțumesc pentru că l-ați invitat aici și face mare plăcere că se vor desfășura aici aceste audieri. Sunt extraordinar de importante, e un caz urgent și e nevoie de control. Sunt multe întrebări care trebuie puse și noi, jurnaliștii, am încercat să le și răspundem. Uh, eu am fost un jurnalist de investigație și mă ocup de cazul ăsta de mai mult de 18 luni deja v-aș putea spune multe lucruri, dar cred că acum e bine să mă concentrez mai ales asupra referendumului uh, uh, apartenenței Regatului Unit la Uniunea Europeană. Deci sunt multe semne de întrebare legătură cu campania Brexitului în uh, Regatul Unit. Uh, este o anchetă și uh, desfășurată și de către Comisia Electorală, apoi și a poliției. Avem o anchetă parlamentară de asemenea, uh, condusă de Damien Collins și uh, vedem tot felul de infracțiuni potențiale, cum ar fi uh, sau cheltuit prea mulți bani în mod ilegal sau arătat date în mod ilegal sau șters probe, probabil, sau coordonat uh, ilegal unele campanii. Și uh, ce se întâmplă cu legislația electorală în Regatul Unit? Noi controlăm banii care se cheltuiesc în campania electorală. Asta este baza și temelia uh, Constituției noastre democratice în Regatul Unit. Deci se controlează, există un plafon pentru banii cheltuiți în campanie. Legislația asta s-a dezvoltat timp de 100 de ani și ce s-a întâmplat în ultimii ani e că campania asta pe internet, practic, a schimbat modul în care funcționează regulile astea. Și uh, actualmente nu mai funcționează, de fapt, legislația Asta spun oamenii de știință și experții juridici. Acum totul uh, intră într-o cutie neagră a companiilor și nu știm ce se întâmplă în cutiile astea negre, deci nu știm cum se cheltuiesc banii și import, important este să spunem că nu avem idee câți bani s-au cheltuit la referendum, nu știm cine a cheltuit, de unde au venit banii ăștia, nu știm uh, cum uh, au fost țintiți oamenii cu anumite reclame și propagandă, nu știm pe ce date s-au bazat, deci există informațiile astea, asta trebuie știut, dar există în serverele Facebook și Google. Noi nu avem acces la ele, nu avem vizibilitatea datelor acestora. Deci în situația actuală sunt companii străine care au jucat un rol foarte important într-o alegere, în, într-un referendum foarte important și noi nu avem niciun mod de a obține informațiile astea de la, de la aceste companii. Cred că ar fi interesant să vă spun cum încearcă un jurnalist să caute răspunsul la întrebările astea. E aproape imposibil. Ziarul The Guardian a, a, a deja din decembrie 2015 a vorbit despre cazul Analytica, Cambridge Analytica, cu un jurnalist Harry Davis, deci Harry uh, a, întrebat o fel de, uh, a pus o fel de întrebări pe Facebook, dar n-a primit răspunsuri. Apoi și alți jurnaliști s-au implicat, au scris despre cazul ăsta uh, un jurnalist din Elveția, și chiar jurnalist de la Observer și eu am scris în Observer, dar n-am primit răspunsuri. Și, practic, Cambridge Analytica poate chiar ne-a și intimidat și ne-a amenințat înaintea publicării și când în sfârșit se recunoaște că există o, o, o problemă, nu avem informații. Iată, Sandy a spus că ieri în The New York Times a apărut un nou articol. De acolo aflăm că uh, răspunsurile lui Mark Zuckerberg la congres au fost uh, incomplete, dacă nu cumva au fost înșelătoare. Măcar puteți spune că au fost incomplete. Deci, uh, E foarte important ce face și dumneavoastră aici, pentru că eu cred că probabil dumneavoastră sunteți instituția care are autoritatea de a putea apăra jurnaliștii de investigații și de a-i susține și dumneavoastră sunteți instituția de care se sperie firmele astea și sper, sper că veți păstra poziția și că îi veți trage la răspundere. Uh, Uh, a venit și Mark Zuckerberg acum câteva săptămâni aici, știu, dar cred că i s-a permis totuși să pară că cooperează, dar de fapt nu a cooperat. E un modus operandi clasic și modus operandi clasic. Acum uh, vă povestesc cum am uh, intrat eu în povestea asta. În decembrie 2016 am auzit despre cazul Cambridge Analytica prima oară de la un om de știință, Jonathan Albright din Statele Unite. Uh, am scris despre un articol, uh, era vorba despre campania Trump, despre campania Brexitului și domnia sa mi-a spus că nu a lucrat pentru campania Leave a Brexitului. Totuși în internet uh, apărea, pe internet apăreau articole, uh, declarații ale șefului Cambridge Analytica Alexander Nix spunând că s-a implicat în campania Brexit. Și atunci am vorbit cu Andy Whitmore care E un om de afaceri care e cel care a sprijinit Brexitul și a susținut uh, campania lui Nigel Farage. Și Nigel Farage e un personaj central în uh, toată povestea asta și sperăm că vom profita de ocazie, sau dumneavoastră să, veți profita de ocazie să îi puneți niște întrebări la care n-a răspuns până acum. Deci Nigel, Nigel Farage a făcut da, sau din cauza lui Nigel Farage, Cambridge Analytica a putut participa la campania de Brexit, pentru că Varaj este prieten cu Steve Bannon și cu Robert Mercer, un miliardar care au jucat un mare rol în toată povestea asta. Uh, și uh, Breitbart, site-ul lui Bannon, a venit în Regatul Unit și l-a susținut pe Nigel Farage în misiunea sa de a scoate Marea Britanie din uh, Uniunea Europeană. Andy Whitmore mi-a spus, și asta este înregistrat, Declarația asta este înregistrată, că Cambridge Analytica i-a ajutat pe gratis, deci nu a trebuit să-i plătească pentru că intențiile lor coincideau, la fel ca în SUA. Era vorba de prietenie între, între uh, Bannon, Mercer și Farage. Și, și practic i-au ajutat să înțeleagă ce să facă cu datele Facebook, au spus cum se, utilizează, cum se utilizează alte surse de date și cum să utilizeze teama și emoțiile ca să influențeze atitudinea oamenilor. Acum, foarte rapid, vă spun ce s-a întâmplat mai departe. Uh, mai apoi, Probabil că s-a făcut o donație potențial ilegală, că donațiile trebuie declarate în Regatul Unit. Apoi au pornit uh, anchetele, vorbi doamna Denham despre asta. Apoi uh, mi-a scris un cititor din Canada și a spus că Cambridge Analytica are o filială în Canada, SCR Canada se numește, și a spus că directorul filialei este și directorul altei companii numită Aggregate IQ, AIQ, care a lucrat cu o altă firmă care s-a ocupat cu campania Brexitului, Believe. Apoi au mai, făcut, au mai uh, lucrat și cu alții implicați în această campanie și noi avem o legislație foarte strictă să nu se coordoneze campaniile astea diferite. Deci e clar că s-au întâmplat lucruri ciudate Uh, a fost o legătură despre care nu s-a știut și când am întrebat pe Cambridge Analytica, imediat au șters toate detaliile astea de pe website și atunci mi-am dat seama că ceva e necurat, deci toate lucrurile astea erau ascunse și au fost, s-a încercat băgarea lor sub preș și atunci uh, am încercat să uh, iau legătura cu foști angajați ai Cambridge Analytica și atunci am uh, luat legătura cu Christopher Wiley, care vă va spune mai în detaliu lucrurile astea, dar foarte rapid vă mai spun că Mark Zuckerberg a venit aici și v-a spus că, da, am făcut greșeli, dar am învățat uh, lecțiile, vrem mai multă transparență și așa mai departe. Uh, da, asta spune întotdeauna Facebook, dar nu e suficient. Trebuie să știm ce s-a întâmplat în trecut. E chiar foarte important să știm ce s-a întâmplat la referendumul uh, din Regatul Unit, ce, cum sau, ce bani s-au cheltuit, de către cine, pe ce. Uh, trebuie să știm dacă a fost legal sau nu. Și trebuie să știm că s-a făcut totul ca să se afle informațiile astea, ca să ne asigurăm că totul s-a desfășurat uh, legal sau nu. Uh, și cred că există un pericol aici. E un, e un pericol, vedem noi, în Regatul Unit. E practic o, o problemă chiar sistemică în ce privește referendumul. Pentru că uh, noi știm că legislația noastră electorală nu a funcționat și nu a putut opri fenomenele astea uh, pe internet, care acum sunt anchetate. Și știm că autoritățile de reglementare, Comisia Electorală mai ales, nu a dispus de cadrul legislativ necesar ca să poată acțione, să acționeze și nu are puterile respective, uh, Comisia Electorală, nu are puterile de care are nevoie ca să poată conține, uh, uh, obține probele necesare. Știm că e și prea târziu de altfel. Deci Comisia Electorală tocmai a sesizat poliția, dar asta, iată, la 2 ani de la Brexit și ancheta asta polițienească vine prea târziu, practic. Se va încheia numai după ce va părăsi Marea Britanie Uniunea Europeană, așa, dar cred că e o rea, problemă reală, e și un eșec politic aici, pentru că nu e vorba doar că guvernul uh, actual uh, a fost atât de implicat în Brexit cu orice preț și cred că a închis ochii în fața acestor fenomene și mai cred că poate e și complice, poate că. Pentru că doi miniștri din guvernul actual, Michael Cove și Boris Johnson au fost directori ai acestei campanii uh, de mm, ieșire din regatul, din Uniunea Europeană Vote Leave și probabil că au știut cum s-au cheltuit acești bani. Doi, uh, directorul politic ai Terezei May sunt uh, responsabili în mod direct de faptul că s-au cheltuit prea mulți bani. Deci, mă opresc aici spunând că chiar mă tulbură faptul că poate că în Marea Britanie, iată, nu mai avem stat de drept în ce privește referendumul. Și vă rog foarte mult să încercați să faceți lumină în situația asta. Mulțumesc! Thank you very much, Carol. Um... Mulțumim, Carol. Și da, într-adevăr, doamna comisar la care s-a referit, Carol Elizabeth Denham, este foarte implicată în uh, anchetarea celor ce s-au întâmplat cu ocazia Brexitului și e bine, uh, mă bucur că ne-a acceptat invitația pentru că ne ajută să înțelegem ce se întâmplă. Ne bucurăm că o avem pe doamna Denham alături de noi și dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați membrii, că m-ați invitat la audierea dumneavoastră de astăzi. Eu sunt comisar pentru informații din Regatul Unit și în acest rol sunt autoritatea de supraveghere pentru legislația privind protecția datelor în Regatul Unit. Biroul meu, care cunoscut sub denumirea de ICO, este, cred, cel, cea mai mare autoritate de protecție a datelor datelor din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de personal și finanțare. Noi suntem o autoritate proactivă, avem un rol educațional și investigativ care trece de uh, analizarea plângerilor legate de protecția datelor. Mai ales cu privire la subiectul acestei audieri, biroul meu se ocupă de investigația în ceea ce privește cazul Facebook Cambridge Analytica din partea, autor- din partea omologilor noștri europeni. Mai există și alte autorități de protecția a datelor care au investigații active într-o serie de diferite plângeri legate de Facebook. Astăzi se află alături de mine și adjunctul meu care se ocupă de operațiuni, James Dipple Johnston, care se ocupă de investigația cu privire la Cambridge Analytica și se ocupă și de o investigație mai largă cu privire la utiliz utilizarea data analytics în, campa în campania electorală. Noi am venit astăzi aici în timpul unei investigații oficiale care se află în desfășurare. De aceea există anumite limite la ceea ce vă putem spune noi astăzi și la întrebările pe care mi le veți adresa. Probabil la o parte dintre ele nu voi putea să vă răspund, inclusiv comentarii făcute de alți membri care au luat cuvântul aici astăzi. Vă voi răspunde cu mare plăcere și în scris atunci când voi putea să vă dau mai multe informații. Însă, în primul rând, vreau să vă asigur pe dumneavoastră și să dau asigurări și publicului care probabil ne urmărește că înțeleg care sunt îngrijorările dumneavoastră legate de funcționarea platformelor online, inclusiv Facebook, cum utilizează acestea datele noastre personale și cu cine le partajează. Recent am văzut că acest ecosistem publicitar s-a folosit în campaniile politice astfel încât să ne influențeze în felul în care am putea să votăm. Mă îngrijorează foarte mult ceea ce s-a întâmplat și faptul că acest lucru s-a întâmplat fără să existe considerații de natură juridică sau etică și să se țină cont de impactul pe care l-au asemenea comportamente asupra sistemului nostru democratic. Nu vreau să spun că spațiul online este nereglementat. De câte ori activități online utilizează datele personale, atunci se pune în aplicare legile privind protecția datelor care pot să protejeze indivizii. Protecția datelor este un drept fundamental în Carta UE și Jurisprudența Curții Europene de Justiție a spus foarte clar că platformele online sunt uh, cei care controlează date sub protecția datelor, sub această legislație, așa că ele pot să fie responsabile atunci când nu folosesc așa cum trebuie datele personale pe platformele lor. Aceste organizații controlează ceea ce se întâmplă atunci când uh, sunt folosite datele personale ale unui individ pentru a filtra conținutul, controlează ceea ce vedem noi, ordinea în care vedem informațiilor și algoritmii pe care îi folosesc pentru a face toate acestea. Platformele online nu pot să spună în continuare că pur și simplu sunt niște platforme de conținut. Trebuie să-și asume responsabilitatea cu privire la proveniența informațiilor pe care le furnizează utilizatorilor. Recunosc faptul că anumite aspecte din sistemul nostru juridic nu au reușit să țină pasul cu uh, felul în care s-a dezvoltat internetul. În ceea ce privește datele de, în ceea ce privește protecția datelor, GDPR este un pas important înainte în legislație și e de asemenea un pas foarte important cu privire la autoritățile de supraveghere care trebuie să țină pasul cu evoluțiile. Acest regulament e unul flexibil. Trebuie să ne asigurăm că autorități, cum ar fi cea pe care o reprezint eu, au capacitatea să urmărească utilizarea datelor, să stabilească cine controlează aceste date, indiferent de mediul în care sunt procesate aceste date personale. Legislația cu privire la protecția datelor și autorități de supraveghere, cum mai fi ICO, acestea trec de, trec de ceea ce se întâmplă la nivel fizic. Astfel de infracțiuni legate de protecția datelor sunt infracțiuni adevărate. Prin intermediul GDPR putem să investigăm infracțiuni care au fi putut să aibă loc, chiar dacă au avut loc numai în mediul virtual. Probabil o parte dintre dumneavoastră știți că în mai 2017 eu am anunțat o investigație oficială în care explicam care sunt îngrijorări, îngrijorările mele legate de procesarea invizibilă. Ce se întâmplă în spate cu algoritmii, analiza, datele, uh, crearea de profiluri, toate legate de datele personale, tot ceea ce s-a întâmplat pe timpul campaniilor legate de referendum. În februarie, în 2018, atenția noastră s-a axat pe Facebook și Cambridge Analytica. Aceasta este doar, acesta este doar un fir din investigația noastră și am folosit dovezile pe care ni le-a oferit domnul Wiley, pe care îl veți asculta în curând. În acest context de atenție din partea media și atenție politică, biroul meu și-a continuat investigația. Am uh, depus o mărturie și în Comisia Parlamentară a Regatului Unit în ceea ce privește investigația legată de știrile false, investigație care este prezidată de Damien Collins. Poate ar fi bine dacă le spunem uh, membrilor că avem o investigație pe două căi. În primul rând, investigăm plângeri specifice care se vor conchide cu acțiuni de punere în aplicare, dacă va fi necesar, și apoi vom elabora și un raport cu ceea ce privește implicațiile investigației noastre, care va include și recomandări în, cu privire la viduri legislative în ceea ce privește protecția datelor și altele. Și vom publica acest raport până la sfârșitul acestei luni. Investigația noastră e una importantă și extinsă. Avem peste 40 de oameni care se ocupă de această investigație și mai avem și experți de recuperare a datelor în IT care ne asistă. Probabil încă 20 de membri ai personalului față de cei care există. Avem peste 30 de organizații care sunt implicate în această investigație și vedem ce au făcut indivizii implicați. Analizăm ceea ce s-a întâmplat pe platformele media, cei care se ocupă de date, firme analitice, partide politice și eh, instituții academice analizăm ceea ce s-a întâmplat la nivel de reglementare și infracțiuni și lucrăm îndeaproape cu colegii noștri din Uniunea Europeană și din alte părți. Munca noastră, bineînțeles, trebuie să se înscrie în standardele existente cu privire la colectarea de dovezi. Am reușit să recuperăm materiale, printre care foarte multe servere, care conțin sute de terabiți de date. Toate aceste date trebuie să fie analizate cu atenție. Am uh, făcut mai multe cercetări la mai multe locuri și au foarte multe interviuri cu multe persoane. Ne-am folosit de toate puterile pe care le avem și cele legislative, tot ceea ce putem noi să facem ca puteri de inspectare. Analizăm toate sancțiunile care ne stau la dispoziție și noile puteri pe care le avem sub legea privind protecția datelor, astfel încât să ne asigurăm că vom putea utiliza toate dovezile pe care le avem și cele pe care nu le putem recupera acum să le înghețăm. În acest caz, accentul într-adevăr cade asupra protecției datelor și recunosc faptul că există această presiune și recunosc cât de importantă este munca aceasta aflată în desfășurare. E de asemenea o șansă foarte importantă astfel încât să îi asigurăm pe cetățenii europeni că atunci când datele personale nu le sunt utilizate așa cum trebuie, există un răspuns și aceștia pot să fie protejați unde vom merge mai departe. Ceea ce a apărut în cazul Cambridge Analytica Facebook trece mult peste ceea ce poate să facă ICO ca autoritate de protecția datelor în investigarea cazului. Noi vom face recomandări în raportul pe care îl vom elabora și importanța acestuia va trece peste granițele Regatului Unit. Pe lângă protecția datelor, eu mă aștept ca acest raport să fie important și pentru alte autorități de reglementare și în ceea ce privește Um, activitățile de cercetare academică. Un lucru este foarte clar, va trebui să se depună eforturi astfel încât să fie consolidată partajarea de informații și colaborarea în aceste domenii. Mesajul meu principal pentru europarlamentari este următorul. Uh, Regulamentul privind protecția datelor trebuie să aibă timpul de care are nevoie astfel încât să opereze așa cum trebuie. Datele pe care le folosim noi acum în ICO sunt uriașe. Considerăm că e cea mai mare investigație pe care a făcut-o vreodată o autoritate de protecție a datelor. Această investigare ne va da această șansă de a vedea cum face față uh, regulamentul general privind protecția datelor, cum în acest caz real, care ne îngrijorează. Acțiunile și investigația noastră vor schimba comportamentele existente și respectarea pentru toți actorii care există în spațiul de campanii politice, jurnaliști, avertizori, parlamentari, toți aceștia au jucat un rol foarte important în a aduce la lumină acest subiect. De ce avem noi nevoie acum? Avem nevoie de bunăvoință, bunăvoință din partea cetățenilor să își pună în aplicare drepturile pe care au legate de protecția datelor. Avem nevoie de autorități de reglementare care să aibă curaj să folosească instrumentele pe care le au la îndemână. Și avem nevoie de legiuitori care să sprijine autoritățile de protecția datelor, astfel încât să ne asigurăm că acestea au capacitățile, astfel încât să își ducă la îndeplinire rolul important pe care care le au. Așa că ne bucură foarte mult că putem participa astăzi aici și vă putem răspunde la întrebări, însă vă rog să țineți cont de faptul că ne aflăm acum în mijlocul unei importante investigații penale care trece mult peste Cambridge Analytica și Facebook și de aceea avem anumite domenii pe care nu vom putea să facem comentarii. Vă informăm cu plăcere că mai târziu vă vom ține la curent cu orice fel de evoluții dacă vom considera că vă sunt utile. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Um, mulțumesc. And we appreciate... mulțumesc foarte mult, mă bucur uh, deci ne-ați spus și ne bucurăm uh, pentru că ne spuneți niște lucruri, chiar dacă, bineînțeles, există niște limitări în ceea ce puteți uh, dezvălui profesorul David Carroll, care vorbește despre un caz în justiție, primul de acest gen în care este implicat uh, Cambridge Analytica în Regatul Unit așadar și uh, bineînțeles, bineînțeles că având în vedere că propriul său profil de votant a fost profilat, uh, um, e foarte interesant să vedem ce să ne spune. Mulțumesc foarte mult președintelui Comisiei Libe pentru invitația pe care mi-a adresat-o și celorlalte comisii, dar și de asemenea mulțumiri speciale profesorului Paul Olivier de E pentru că m-a recomandat și pentru că practic m-a învățat modul în care datele și tehnologia și legislația în materie de protecție a datelor din Regatul Unit, din UE și în Elveția se intersectează pentru a proteja democrațiile. Practic, uh, am primit sugestia să văd modul în care datele mele de votant din de la o alegere uh, americană au ajuns până la urmă la Autoritatea de Protecție Dată Britanică. Am uh, adresat o astfel de cerere și am considerat-o insuficientă profilul meu, așa cum a fost el dezvăluit, mi s-a părut insuficient, inadecvat și atunci, având în vedere legislația americană în materie electorală, am cerut o astfel de dezvălu- dezvăluire uh, perfectă. În primul rând vreau să spun că prima plângere oficială am uh, adresat-o pe 4 iulie, ziua independenței în Statele Unite și această uh, plângere se referea la profilul meu iar um, implicați uh, au fost uh, implicați sau cei care, împotriva care am depus plângerea se numesc SCL Elections Limited. E vorba de un uh, autoritate de control al datelor pentru Cambridge Analytica în Regatul Unit și mă bucur foarte mult astăzi că pot să întâlnesc și pe reprezentanta ICO prezentă aici. Ideea este de suveranitatea datelor. Acesta este conceptul uh, pentru că datele mele au fost procesate în Regatul Unit și am uh, dovedit asta. Practic, de la ISO, ICO trebuie să primesc în continuare un aviz, dar probabil că el va fi negativ. Este foarte clar că SCL Elections nu a urmat calea care trebuia urmată iar autoritățile de reglementare nu au putut să-și îndeplinească misiunea. Iar conform uh, avizului de pe 18 martie 2018, am uh, contestat uh, profilul meu de votant așa cum a fost el folosit de către Cambridge Analytica. E vorba de dezvăluirea uh, unor date ale mele ca votant către terți. Practic, uh, datele mele puteau să fie utilizate comercial și apoi reconstruite pentru a vedea care îmi sunt, de pildă, orientările politice. De multe ori, angajatorii Cambridge Analytica au spus că au uh, adunat date, mii de date de la votanții americani, inclusiv date psihografice. Compania nu a dezvăluit uh, ce trebuie să dezvolte, dezvolte conform legislației britanice. Și la tribunal s-a dovedit că aceste date puteau fi compilate și coroborate mergând dincolo de datele pur demografice pe care le așteptăm de la un profil uh, clasic de votan. E vorba, practic, de o, ceva ce poate fi numit data laundering, spălarea de date. Uh, datele sunt folosite în mod uh, ilegal, uh, ilicit, iar datele murdare, între ghilimele, sunt amestecate cu alte seturi de date pentru a le spăla. Este o nouă problematică care ne-a fost adusă în atenție de acest scandal, cel care a zguduit lumea, însă este foarte greu de explicat de ce. Pentru că oricine poate să spună că uh, Uh, într-adevăr s-a produs o crimă împotriva drepturilor personale sau chiar împotriva democrației și a suveranității um, în, în general. Eu sunt aici în calitate de cetățean unei națiuni care poate nu a dat suficiente drepturi sau garanții cetățenilor sale pentru niște drepturi care îi revin uh, și uh, asta în contextul unui război informațional. Dacă eu nu pot să-mi iau înapoi datele din uh, tot acest amalgam, înseamnă că avem încă multe de făcut pentru a ajuta pe oameni, pentru a-i proteja, pentru a împiedica aceste infracțiuni și pentru ca acești făptași să poată să fie duși în fața autorităților. Vă rog să urmăriți cu atenție povestea Cambridge Analytica pentru a vedea în ce măsură aceasta este una legată de tragere la răspundere până la urmă. Însă, cumva, în mod ciudat, cetățenii americani acum se așteaptă și pot fi protejați într-o oarecare măsură de ce s-a adoptat în uh, legislația europeană prin GDPR. Însă, bineînțeles că uh, mediile sociale, platformele, industria uh, publicității, cu toate au dus la o escaladare a situației într-un adevărat război psihologic. În campania electorală, cu o serie întreagă de uh, exagerări și uh, fake news prin dezinformare și așa mai departe. Toate aceste lucruri se învârt în, în jurul principiilor de protecție a datelor de viață privată lucruri esențiale pentru o democrație. Acestea sunt noile drepturi civile pe care le vedem primejduite în condițiile în care toată populația este potențial afectată. Există efecte macro, așadar. În sfârșit, săptămâna trecută, la o întâlnire a acționarilor, Facebook a început să arate că e îngrijorată de această problemă. Nu cumva poate fi trasă răspundere pentru o încălcare în masă a drepturilor umane? În timpul procesului Mel cu, cu SCL și cu afiliații săi s-au confirmat de către o serie de avertizori modul în care aceste eh, jurisdicții nu au protejat datele suficient. Practic, țările care nu au regim de protecție a datelor sau care este slab, așa cum se întâmplă în Statele Unite, sunt o țintă preferată pentru acest fel de interferență în alegeri cu scop comercial. În sfârșit, este important să avem uh, persoane care să observe în mod neutru ce se întâmplă, pentru ca să nu se ajungă la o uh, manipulare a alegerilor în acest mod murdar cum să protejăm instituțiile democratice din UE uh, în fața unor astfel de amescuri și interferențe sau chiar spălarea de date pe care am menționat-o. Și mă, întreb și cum instrumentele Facebook uh, pentru uh, publicitate și campanii politice pot fi folosite nu numai de către șef de stat străin, dar și de către tot felul de rețele clandestine și mafiote. În sfârșit, Sper că ce am spus vă va ajuta aici la comisiile dumneavoastră pentru a uh, înțelege modul în care, în mod neașteptat, UE devine un model în protecția datelor. Povestea mea este un uh, exemplu deosebit uh, um, legat de uh, modul uh, tipic american în care companiile tehnologice uh, Uh, pot la urmă să se plieze când vine vorba de aceste, această protecție a datelor, dar probabil uh, trebuie să avem un regim de protecție a datelor mai puternic, un sistem de reglementare mai solid, cu uh, stimulente și cu uh, amenzi și cu confiscări pe măsură. Pentru că să nu uităm că avem aici un profil al votantului uh, care trebuie să fie mai militant, mai activ. Este foarte important, uh, bineînțeles, uh, astăzi să înțelegem că anumiți uh, actori ai unor campanii politice vor să se angajeze cu alegătorii într-un mod cât se poate de țintit. Însă, democrația noastră trebuie să supraviețuiască și asta în condițiile în care trebuie să învățăm din această adevărată catastrofă care este Cambridge Analytica. Thank you very much, Professor Carroll. Mulțumim, eh, domnule profesor Carl. Și acum Christopher Wiley, care este cel care a denunțat eh, cazul, este fost director de cercetare la firma Cambridge Analytica. Aveți cuvântul și mulțumesc că ați venit alături de noi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, mulțumesc că am dat ocazia să vorbesc cu dumneavoastră. E cea de-a cincea oară că mă depun mărturie în fața unui organism uh, legislativ, dar poate cea mai importantă. Oamenii acționează doar din necesitate, după cum a spus Jean Monnet, și uh, doar uh, în situații de criză recunosc că sunt într-o situație de necesitate. Iar astăzi aici vreau să vă spun că avem o situație de criză criză care nu doar una a vieții private, ci poate că a cauzat uh, Brexitul. Uh, eu vreau să depun mărturie a modului cum acționează Cambridge Analytica și a trebuit să armeze pe toată lumea, că este ca un fel de canal trimis de mineri uh, să detecteze gazele. Eu am fost director de cercetare la firma SCL și Cambridge Analytica din 2013 până în 2014, grupul SCL Eh, era un contractor militar cu sediu în Regatul Unit. Cambridge Analytica a fost creată de grupul SCL cu bani de la Robert Mercer, un miliardar american eh, din New York. Robert Mercer l-a numit pe Steve Bannon ca vicepreședinte la SCL cu responsabilități eh, în managementul companiei. Dar nu, domnul Bannon nu s-a ocupat doar de SUA, ci a văzut Marea Britanie ca parte cheie a strategiei sale și Brexitul ca punct de ruptură. Uh, Eh, morala firmei era că orice e posibil. Am văzut că unii din conducere chiar au încercat să diversioneze fonduri pentru sănătate dintr-o țară din Africa ca să susțină o campanie electorală a unui politician au profitat de țări în curs de dezvoltare și au uh, corupt oameni din lumea întreagă și e un model de colonialism în secolul 21. Între 2013 și 2015, Cambridge Analytica a finanțat un program de mai multe milioane de dolari Uh, numit Project Ribbon pentru a dezvolta profiluri uh, psihologice și algoritme de utilizat în campanii electorale pe internet, adică munca lui Cambridge Analytica nu echivalează cu marketingul tradițional, cum spunea unii. E o echivalență falsă și înșelătoare. Cambridge Analytica s-a specializat în dezinformare, în uh, compromat și propagandă a identificat vulnerabilități mentale și emoționale în straturile populației și a exploatat acele vulnerabilități cu informații țintite care uh, să activeze unele din uh, cele mai uh, rele caracteristici ale oamenilor, uh, nevroze, paranoia, în uh, întregi uh, straturi ale populației. Unii cred că profilingul nu funcționează, dar totuși literatura de specialitate ne spune că așa este. Chiar Academia Națională de Științe, uh, Uh, sunt multe uh, reviste de specialitate care spun că există asta. Chiar și Facebook uh, a încercat să determine caracteristicile personalității pe rețele de comunicare online. Doctorul Alexander Kogan și-a utilizat, a oferit să utilizeze o aplicație, a dezvoltat el o aplicație de extragere a datelor care să extragă toate datele personale, nu numai ale unui utilizator, ci și ale cunoștințelor și prietenilor acelui utilizator, fără consimțământul acestora. Și Facebook a permis să funcționeze această aplicație. Am uh, aflat mai uh, apoi că doctorul Koga nu a avut permisiune să exploateze aplicația, însă ar trebui remarcat că condițiile de funcționare ale aplicației spunea că datele utilizatorilor vor fi uh, transferate către terți. Și în iunie 2014 uh, Facebook a uh, comercializat o parte a acestei aplicații și a permis aplicației să extragă datele în acele condiții. Și la întrebarea dacă a aprobat uh, această aplicație, un uh, șef al Facebook a spus că uh, Facebook nu a citit toate condițiile de utilizare. E ironic pentru că Facebook cere utilizatorilor să citească aceste condiții de utilizare și iată că Facebook nu a citit condițiile de utilizare ale unei aplicații de pe Facebook. Ar fi trebuit să o facă. În 2013 SCL Group a funcționat și eu a înființat și o companie AIQ. Primul proiect al AIQ a fost în Trinidad în 2014 care a fost de fapt un test înainte de a intra în Statele Unite, unde, acolo, unde a primit contracte pentru a monitoriza obiceiurile de căutare pe internet fără știrea utilizatorilor și a vrut să dezanonimizeze date uh, ale utilizatorilor. În 2014 AIQ a, tri- a primit videouri uh, din partea uh, SCL din, în, pentru o campanie în Nigeria, videouri de uh, ucideri bestiale. În uh, 2016, Aggregate IQ, aceeași firmă, a primit 40% din toate cheltuielile de la referendum și multe din acei, mulți din acești bani, uh, uh, mulți din acei bani s-au îndreptat uh, spre activități de profilare. AIQ a colaborat și cu Vote Leave și Believe în campania Brexitului și Uh, Vote Leave a, a donat 620.000 de lire sterline către uh, Believe, care i-a transferat către AIQ. În uh, încălcarea legislației în vigoare de finan- ce privește finanțarea campaniei electorale și referendumului Regatul unit. S-au înființat entități prin care s-au donat bani via AIQ. Asta ar însemna că uh, Vote Leave a depășit plafonul admis pe durata referendumului și s-au utilizat companii paravan. Este o anchetă parlamentară care a mm, dovedit acest lucru, deci datele personale au ajuns uh, în uh, mâinile uh, celor care au participat la campania electorală via companiei AIQ. Uh, când anul trecut s-a anunțat că s-a declanșat ancheta, uh, practic uh, s-a, s încercat eliminarea și ștergerea numelor unor politicieni implicați în campania Brexit de pe un drive și informațiile astea au apărut în The Guardian și s-a încercat ascunderea și distrugerea probelor. Eh, biroul primului ministru britanic e implicat în această afacere pentru că doi consilieri al lui Theresa May au uh, uh, fost activi în campania Brexit, cunosc AIQ, știu ce s-a întâmplat și vor să stopeze anchetele în curs. Nu e vorba doar de o infracțiune minoră, e vorba de mulți bani care s-au cheltuit la vote leave. Se pare că uh, nu s-a respectat legea electorală și legea de protecție a datelor și chiar pe asta s-a bazat strategia lor. Cambridge Analytica uh, poate că va scăpa, dar impactul s-a făcut simțit și se va face simțit pentru generațiile care vor urma. Uh, Cambridge Analytica a înființat o întreagă rețea în acest sens și nu cred că rezultatul Brexit a fost uh, corect. Și uh, nu avem uh, nicio soluție mm, prin intermediul legii britanice. Poate că un tribunal special ar putea fi înființat care să încheteze frauda electorală. Uh, Eh, dar referendumul ăsta deja eh, are rezultatul pe care îl cunoaștem și nu poate fi repetat. Suntem într-o situație în care e aproape sigur că a avut loc o fraudă electorală sistemică cu companii străine care au eh, utilizat mulți bani Uh, sistemul Facebook a permis să se întâmple asta și Mark Zuckerberg a refuzat să răspundă unor întrebări cheie și atunci noi nu putem ști tot ce s-a întâmplat uh, cu ocazia Brexitului. S-a întâmplat și în Nigeria și în Zimbabwe. Dacă, dacă ar fi fost acolo referendumul, Regatul Unit ar fi cerut repetarea votului. Poate, să face, poate am putea face și noi așa ceva Regatul Unit. Articolul 2 al tratatului la masă confirmă că principiile tradiționale de democrație sunt statul de drept, regulile omului, apoi Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care reiterează principiul că uh, acolo unde se desfășoară un vot trebuie să fie liber și echitabil. Brexitul nu e doar o problemă internă a Regatului Unit, care încă e membră Uniunii Europene și trebuie să respecte statul de drept și normele democratice. De aceea uh, Uniunea Europeană are dreptul și obligația să știe că milioane de oameni își vor pierde drepturile de cetățeni europeni uh, printr-un drept, uh, printr-un vot, mă scuzați, care nu a fost corect. Uh, și uh, nu a fost legal. Nu e vorba dacă Regatul Unit uh, rămâne sau pleacă din Regatul Unit. E vorba de respecta statul de drept în Uniunea Europeană și Regatul Unit. Uh, Regatul Unit va trece printr-o schimbare extraordinară și pentru prima oară Uniunea Europeană va pierde un stat membru. De aceea trebuie să fim siguri și convinși că asta se face în mod legal, fără semne de întrebare în ce privește legalitatea votului. Facebook uh, a știut de problema Cambridge Analytica uh, prima oară în 2015 și nu a făcut nimic public și doar la trei săptămâni după anchetele din New York Times și The Guardian Eh, doar atunci și-a, și-a, utilizat, și-a anunțat Facebook eh, utilizatorii. Dar Facebook a încercat să intimide, intimideze The Guardian, a eh, încercat să mă intimideze pe mine, a încercat să ascundă adevărul și cu ocazia anchetei din Parlamentul Regatului Unit s-a explicat recent că Facebook a uh, crezut că amenințarea jurnaliștilor era o practică comună în Regatul Unit. <laughs> mă dezamăgește faptul că Facebook n-a avut o atitudine constructivă și eu am, am, mi-am oferit ajutorul față de Facebook înainte de a se ști public, uh, de a se face cunoscut cazul, dar în ultima minut, uh, în ultimul moment mm, Facebook a a anunțat că renunță la serviciile mele și chiar mai interzis de pe Facebook. Ei au încercat să se victimizeze. Uh, deși eu nu fac parte sau nu sunt subiect al anchetei din Regatul Unit. Și recent în Parlamentul Regatului Unit s-a discutat uh, interdicția mea, interzicerea mea de pe platforma Facebook. Și este un caz scandalos pentru că asta ne arată ce putere au aceste companii tehnologice asupra utilizatorilor, că uh, pur și simplu întreaga prezența unei persoane pe internet poate fi ștearsă într-o secundă. Uh, și întrebarea e ce se întâmplă cu democrațiile noastre când aceste companii pot șterge practic existența unor oameni pe internet și pot să le închide gura. Acțiunile Facebook împotriva mea arată și consecințele grave ale faptului că Silicon Valley uh, are putere asupra acestor platforme, putere absolută. Chiar și contul meu de pe Instagram a fost eliminat, deși asta nu are nicio legătură. Asta este practic o măsură punitivă a Facebook care acum este proprietarul Instagram. E un risc la adresa drepturilor oamenilor. Facebook a cerut să le dau computerul personal și telefonul. Uh, eu deja predasem probele autorităților din Regatul Unit care aveau competență. Facebook cerea ca eu să-i las să aibă acces la aceste probe. Uh, Eh, compania pur și simplu nu a vrut să respecte faptul că deja era în curs o, an- o anchetă. Facebook a ignorat faptul că eu trebuia să am acces la contul meu de Facebook ca să dau probe autorităților din Regatul Unit. Uh, și n-am putut să dau declarații detaliate pentru că n-am mai putut intra pe prof- profilul meu Facebook. Companiei nu i-a păsat că astfel punea bețe în roate anchetei. Dar am văzut și uh, cu faptul că Mark Zuckerberg nu vrea să depună mărturie fața Parlamentului Regatului Unit. Și atunci, aceste companii nu pot fi trase la răspundere. Uh, ancheta Parlamentului Britanic uh, probabil că va emite un apel la adresa lui Mark Zuckerberg să, să încă o dată să apară în fața lor este un caz foarte grav, legislația nu poate ține pasul cu schimbările tehnologice, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, tehnologia poate uh, și trebuie să fie controlată de către public din, din ce în ce mai multe uh, echipamente internet sunt cumpărate de europeni care fac parte din viața noastră de zi cu zi. Iată, sunt mașini care se conduc singure. GDPR este o încercare de a crea un cadru legislativ, dar în care multe slăbiciuni uh, GDPR cere uh, viață privată, dar ce se întâmplă cu transparența? că noi nu știm ce acțiuni se întreprind uh, ca să influențeze utilizatorii platformelor internet. Dacă Facebook ar fi transparent, am putea avea mai multe informații în acest sens. Sunt uh, lanțuri invizibile de date din sisteme interconectate care sunt o problemă. Uh, sunt o problemă și vor fi o problemă din ce în ce mai mare pe viitor. Cine controlează datele într-un sistem în care echipamentele sunt conectate dinamic unul cu altul? Ce înseamnă uh, date personale într-o rețea dinamică. Da, eh, președintele roagă vorbitorul să termine sau să măcar să ajungă la o concluzie. Da, vă stau la dispoziție și sunt gata să vă răspund la întrebări. Okay, I know uh, I'm the villain Mulțumim foarte mult. Eu sunt personajul cel rău acum. Da, concluzia ar fi că putem face multe în să rezolvăm problema asta, dar începe cu dumneavoastră. I'm just about to really ruthlessly enforce the time of all of... Trebuie să fiu foarte atent la timp, voi răstrângești timpul membrilor, de aceea am încercat să fac pe toată lumea să se înscrie în timp. Haideți să trecem atunci direct la întrebări, stimați colegi. Întrebări de un minut, o pe, de pe o listă pe care am făcut-o cu greu, așa că vă rog să nu o puneți sub semnul întrebării. E o listă și e o listă echitabilă. Fiecare are un minut. Când vă adresați întrebarea de câte un minut, trebuie să spuneți cui vă adresați, cine vă doriți să vă răspundă la întrebare. Iar persoana care răspunde are două minute la dispoziție pentru răspuns. E singurul mod în care putem să trecem prin aceste întrebări, ca să nu fim iar criticați, cum ni s-a întâmplat data trecută. Începem cu comisiile. Doamna Spinelli, din partea Comisiei AFCO. Vă rog. Mulțumesc, vă voi pune o întrebare din partea doamnei Danuta Hübner, care este președinte a Comisiei AFCO. Întrebarea îi se adresează doamnei Denham, Elizabeth Denham. Stimată doamnă Denman, în această eră a digitalizării, cum putem noi, cei care ne ocupăm de reglementare, să obținem echilibrul potrivit între a utiliza șansele care există pe platformele online, prin care pot fi informați uh, toți în, cu privire la, alegi, la alegerile pe care le pot face la un vot și riscul că pot fi influențați acești alegători într-un mod netransparent și poate chiar ilegal. Vă mulțumesc. for two minutes, please. Yes, thank you. Thank you for your question. două minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebare. În raportul pe care îl elaborăm și care îl vom publica mai târziu în această lună, noi suntem foarte conștienți de valoarea pe care o au mediile sociale și comunicarea online, valorile pe care le au pentru politicieni, pentru partidele politice, astfel încât aceștia să uh, poate să ia legătura cu alegătorii și să încurajeze implicarea democratică. În același timp, totul trebuie să se facă într-o manieră echitabilă și transparentă și trebuie să se facă și într-un mod legal. Am făcut interviuri cu majoritatea partidelor politice din Regatul Unit. Am discutat cu ele să vedem cum folosesc datele personale, data analytics, astfel încât să targeteze grupuri, indivizi și în raportul nostru veți vedea multe detalii cu ceea ce se întâmplă în realitate. Și ei ne-au spus că au impresia că tehnologia a luat-o mult înainte și nu mai ține cont de transparență, confidențialitate, etică în acest spațiu virtual. Așa că e timpul să luăm o pauză, o pauză etică și să analizăm procesele, să vedem da. cum sunt utilizate datele pentru a fi microtargetați în divizii. Trebuie să ne asigurăm că oamenii sunt alături de noi, trebuie să ne asigurăm că nu creăm niște spații în care interzicem orice fel de dezbatere publică pe anumite subiecte. În raportul nostru, noi vom recomanda un cod de punere în aplicare pentru campaniile politice, pentru partidele politice cu privire la utilizarea și analizarea datelor și cred că Primim foarte mult feedback din partea politicienilor și avem, avem detaliile de care e nevoie astfel încât să punem în aplicare un asemenea sistem. Mulțumim din partea Comisiei Jurii Laura Ferrara, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună seara. Întrebarea mea se adresează domnului Wiley pentru a putea să-și continue discursul. Ținând cont de evoluțiile care au avut loc în, în inteligența artificială, odată cu acestea avem și întrebări de etică. Există acest uh, conținut foarte foarte mare care este furnizat utilizatorilor, care trebuie analizat. Cum s-a făcut această analiză a conținutului în practică? A existat vreo discuție în legătură cu legalitatea, cu aspectele etice, cu privire la ceea ce li se prezenta cetățenilor UE? Domnule Riley, două minute. Să mă asigur că am înțeles întrebarea dumneavoastră. Cum s-a făcut și dacă s-a ținut cont de cetățenii UE? un foarte mare volum de date a fost uh, obținut prin această schemă Facebook despre care s-a discutat, dar și prin diferite companii de brokeraj. Toate aceste informații urmau să fie aduse la oaltă în ceea ce privește o, în ceea ce se numește o bază de date și se creează o uh, o bază de date cu ceea ce fac oamenii pe internet, unde își cheltuie banii, unde locuiesc, dacă au un credit ipotecar și așa mai departe. După aceea se ia un eșantion de informații unde oamenii atunci când fac un sondaj psihologic se va căuta să face o corelare între ceea ce s-a răspuns acolo și datele achiziționate. Așa au fost construiți acești uh, algoritmi, iar acei algoritmi erau apoi legați de platforma Facebook de targetare pentru a fi țintite segmente speciale din populație în funcție de ceea ce cerea clientul. Cât despre dacă s-a ținut cont de cetățenii europeni, eu știu că eu am spus de mai multe ori că există acea lege de protecția datelor din Regatul Unit și uh, mi s-a părut că ceea ce spuneam eu s-a ignorat pur și simplu. Când eram eu acolo, cel puțin din partea mea, eu m-am gândit că e o chestiune care trebuie discutată și anume dacă se respectă regulamentele cu privire la protecția datelor, nu doar pentru cetățenii europeni, ci și pentru că facem această procesare în Uniunea Europeană și orice persoană, indiferent de cetățenie, are aceste drepturi. Însă, din păcate, nimeni nu m-a ascultat. Vă mulțumim, domnul Sean Kelly, din partea ITRA. Acum vă rog un minut. Vă mulțumesc, doar câteva comentarii în primul rând. Avem un fost angajat al Facebook și Cambridge Analytica aici cum, de ce nu avem uh, și un, și un angajat care este în continuare angajat al acestor companii, așa, pentru echilibru. Întrebarea mea e pentru Sandy. Facebook a spus că va face un audit intern cu privire la încălcarea datelor și oare nu ar trebui să existe un audit extern și nu unul intern? Și Zuckerberg, eu m-am ocupat de GDPR, am fost raportor. Uh, și am fost într-o vizită în Silicon Valley acum câteva săptămâni și acum toată lumea laudă acest GDPR, toată lumea spune că ar trebui să fie extins pentru întreaga lume. Însă, în același timp, auzim că utilizatorii, ce se întâmplă cu cei din Africa, din uh, Orientul Mijlociu, ei sunt în afara domeniului de aplicare a regulamentului, așa că nu există o contradicție între ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Sandy, două minute. Vă mulțumesc pentru întrebare. În legătură cu prima parte, legată de un audit al aplicațiilor sau unei serii de aplicații care ar fi putut să încalce termenii de funcționare ai Facebook, sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui să existe cel mai bine un audit extern. O problemă majoră pe care o avem în tehnologiile acestea e faptul că există această lipsă de transparență. Nu doar despre cum funcționează algoritmii, ci și procesele din companii. De aceea sunt de acord cu dumneavoastră. Acest audit ar trebui să fie un audit extern, să fie făcut de o parte care nu e plătită de Facebook. Cât despre a doua întrebare a dumneavoastră, nu sunt convins. I'm not sure I understood the The meat of the question. What, what was... Nu sunt foarte sigur ce ați dorit să mă întrebați, la ce doriți să vă răspund, ce încercați să înțelegeți mi se pare că am văzut anumite lucruri prin care Facebook încearcă să limiteze aplicarea GDPR pentru utilizatorii din Africa, Australia, Orientul Mijlociu, Asia, Asia unde termeni de utilizare erau legați, de, erau, um, sunt lăsați acum în afara regulamentului. Adică mă întrebați dacă ar trebui să se permită așa ceva sub GDPR sau de ce fac companiile așa ceva. Nu putem să intrăm atât în detalii, spune domnul președinte. Da, am putea să spunem că acest regulament se pune în aplicare doar pentru Uniunea Europeană, dar în același timp pare să existe o contradicție, pentru că lauda acest regulament, se spune că trebuie folosit la nivel global, dar să-mi lăsați la o parte toți acești oameni care nu locuiesc în Europa. Nu cred că felul în care se pune în aplicare regulamentul, ce, ceea ce se face e în spiritul regulamentului sau a ceea ce au spus și anume să se pună aceste, să se folosească aceste dispoziții ale regulamentului la nivel global. Dacă într-adevăr și-ar dori să acționeze într-un asemenea spirit, atunci nu ar fi scos de sub area de aplicare acele conturi. Uh, de Facebook. Ne putem pune întrebarea cum se definesc datele, un, ce se întâmplă între un cetățen, cetățean europeanul care nu e european, unde se regăsesc toate aceste date. Eu cred că toate răspunsurile le vom primi din aceste procese juridice care sunt deja în curs. Tribunalele vor hotări. Vă mulțumesc, v-am dat mai mult timp ca să putem auzi clarificările. Așa că vă mulțumesc că ați avut răbdare. Și acum din partea Libe, președintele Libe se află aici, singurul președinte care se află aici, așa că o să um, dau cuvântul domnule Wiley. What we know... E bine că vine totuși lumea, având în vedere, Christopher, ce știm despre consecințele Cambridge uh, Analytica, depinde Brexit și altele. Și ai menționat și alte Uh, alegeri care pot fi sau au putut fi uh, impactate uh, potențial de ce face Cambridge Analytica și despre compania mamă LCL, care se suprapun activități foarte mult cu un anumit tip de finanțare a campaniilor electorale. Vreau să te întreb în ce măsură Cambridge Analytica cu profilarea sa uh, Uh, a, electorală uh, a creat un fel de efect de pârzie, pârghie și de multiplicare care poate să ne afecteze neîncetat. Da, deci în două părți. În primul rând, ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu ce a făcut Cambridge Analytica și apoi ce consecințe pot să fie în alte jurisdicții, dacă am înțeles eu bine. Da, eu nu cred că aceste efecte sau această companie uh, va dispărea. Probabil ea se va metamorfoza sau transforma sau alții o vor înlocui într-o formă sau altă, însă s-au investit zeci de, mili, zeci de milioane de dolari în aceste uh, afaceri și probabil că cei care au investit vor fi foarte interesați să-și mențină investițiile într-o formulă sau alta, dar nu pot să speculez ce se va petrece cu această companie Cambridge Analytica, pentru că nu fac parte din ea. În ceea ce privește impactul asupra altor jurisdicții, este foarte clar că consecințele se resimt în jurul lumii, practic, și în uh, democrațiile mai uh, fragile, emergente, există mari șanse ca aceste vulnerabilități să fie exploatate. Însă, ca, ca semn încurajator, sunt țări cum ar fi Trinidad, care chiar se preocupă în mod serios de această situație, pentru că am văzut ce fel de uh, neocolonialism se poate petrece pe online, pe internet, cu această interferență în alegeri. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Sper, pentru că oricum nu mai avem timp. Bine, Mulțumesc foarte mult. Doamna Corața Bild de la IMCO. Mulțumesc foarte mult, Claude. Și vreau să mulțumesc pentru că am uh, primit uh, niște informații care, practic, uh, ne dau fiori pe și spinării, pentru că vedem că democrația este menținată, vedem consecințele unor referendumuri care sunt afectate. Cambridge Analytica a trimis tot felul de justificări, ca și Facebook, uh, mai ales Facebook, care s-a tot justificat și a spus că nu s-a implicat suficient, uh, doar că ar fi vrut. Bineînțeles că există o problemă pentru utilizatori care trebuie să fie notificați, dar mai este o problemă și cu acel conținut uh, ilegal prezent pe internet. Și atunci întrebările pentru Elizabeth sunt următoarele ce măsuri să se ia pentru ca să nu se mai repete un nou scandal Cambridge Analytica. Și Facebook a făcut niște demersuri în acest sens în ultima perioadă. Este oare suficient? Și apoi ce măsuri să ia instituțiile UE pentru a spori transparența? În sfârșit, ce facem cu protecția copiilor pe internet în condițiile în care GDPR-ul a reprezentat un eșec în acest sens? pentru că dacă se dovedește că este conținut ilegal, ar trebui ca să se poată uh, elimina acest conținut, uh, doamna Elizabeth Garval Denham. Cred că v-ați referit la modul uh, în care Facebook a anunțat anumite măsuri de protecție a datelor. Sunt oare aceste anunțuri suficiente, măsurile efective? Numai timpul ne va spune. Uh, dar după ce raportul nostru a, a fost uh, publicat, vom vedea și consecințe inclusiv pe planul justiției. Dar nu e vorba numai de Facebook. Trebuie să existe mai multă transparență, mai multă conformitate cu uh, reglementările de tip GDPR. Plafonurile online trebuie să facă mai multe, dar doar timpul ne va spune cine uh, va avea dreptate. Până la urmă este foarte clar că uh, Uh, știu că Facebook este anchetat și de către o serie de, entități pe plan european, inclusiv Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Deci lucrurile se mișcă. Asta e foarte important. Ați întrebat apoi ce măsuri pot să ia instituțiile europene. După cum v-am spus, cred că GDPR este un prim pas înainte semnificativ, însă există o serie de chestiuni morale, etice, care trebuie examinate de către instituțiile europene și Giovanni Votarelli, colegul meu, este um, cel care conduce Autoritatea Europeană de, Supra- de Protecție a Datelor, Autoritatea de Supraveghere. Știu că a făcut multe în acest sens și asta se petrece și în Regatul Unit. Multe lucruri nu sunt în alb și negru, ci din potrivă există zone gri, zone de umbră care trebuie abordate de către uh, politicieni și nu numai. Și ultima întrebare pe care a spus-o se referă la prezența copiilor online. După câte știu eu, GDPR conține niște reglementari, reglementări legate de protecția datelor copiilor și vârsta limită de consimțământ, însă e interesant că în Regatul Unit, biroului meu, i s-a solicitat să pună la punct un cod de conduită pentru a răspunde unor nevoi specifice pentru tot ce înseamnă conținutul accesat de către copii uh, în, uh, pe internet. Doamna Sabin uh, Verhaen. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-am primit până acum și pentru felul deschis în care ați răspuns până acum la întrebări. Am o întrebare sau două întrebări din partea Comisiei pentru Cultură. Cum putem să ne asigurăm că în articolul 10 din Convenția Drepturilor Omului și articolul 11 din Drepturile Fundamentale ale UE e garantată prioritatea media și că aceasta trebuie să fie protejată? Deși există aceste analize făcute asupra datelor, că totul s-a făcut legal, că au existat un consimțământ, Totuși există aceste volume foarte mari de informații care trebuie să le fie puse la dispoziție utilizatorilor într-un fel neutru. Și atunci cum ne putem uh, cum ne putem asigura că nu va fi limitat acest acces la informații al utilizatorilor și nu va fi restrâns uh, discursul public. Uh, și vedem ce s-a întâmplat în caz de alegeri, când au existat influențe masive în acest sens. Nu ați adresat uh, întrebarea cuiva pe prozis? Aș putea să rog pe Carol? profesorul Carol? Cred că pentru domnul Wiley sau domnul Parachilas. Ok, domnule Parachilas, vă rog. O să încerc să răspund la această întrebare și vă mulțumesc pentru ea. E clar că aceste camere de amplificare sunt o mare problemă. Echo chambers și companiile trebuie să fie ele, în primul rând, interesate de a rezolva aceste probleme. Pentru că uh, e vorba de a bombarda utilizatorii cu tot felul de știri, tot mai multe știri, cu care de fapt ei sunt uh, deja de acord. Și în momentul în care creezi astfel de algoritme care duc la efectul de cameră de rezonanță, probabil că se repercutează asta și asupra altor conținuturi. Există o parte care vizează direct companiile tehnologice, care ele nu s-au preocupat suficient de-a lungul timpului de această problemă și acum, în sfârșit, se ocupă de asta, dar e mult, mult de făcut. Și apoi, din perspectiva reglementării, cred că aici cea mai importantă este o mai mare transparență în legătură cu modul în care uh, funcționează algoritmurile și ce produc acestea și atunci trebuie creați niște indicatori pentru a vedea cât de gravă este problema și apoi să se ia măsuri pentru a rezolva problema. Doamna Roberta Mețola din partea Libei, mulțumesc foarte mult pentru că aveți uh, curajul de a vorbi aici. Este clar că datele sunt, uh, sunt noua resursă de exploatat astăzi și e clar că mulți uh, folosesc, uh, dar și abuzează dreptul de a folosi aceste date în politică. Știm foarte bine că există o serie de lacune care persistă dezvolite în urma acestui scandal și știm că datele acestea se întorc împotriva noastră cu efect de bumerang. Uh, și în Malta, de unde vin eu, știu că Cambridge Analytica și-a vărât coada și că zeci, dacă nu sute de mii de uh, persoane au fost afectate de această colectare ilegală de date. Uh, nu știm mai multe decât asta. Pentru doamna Calvin vreau să întreb ce să facem pentru ca lucrurile să se petreacă altfel în Europa și ce să facem și cu acești avertizori, cum să-i protejăm mai bine. Și apoi, Parachilex a, ah, nu mai pot să mai pun a doua întrebare, așa că o să adresez uh, sau o să las rândul meu alt, uh, altui coleg. Deci, pentru doamna de la The Guardian, ce facem să, să nu se mai repete aceste situații? Nu știu, v-ați uitat la, la mine, poate vă dau timp mai mult în sfârșit. Carol Cadvalar. Așa cum am spus la început, eu cred că este foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat, de fapt. Și Facebook uh, pare așa disperat, nebunit să tot vorbească despre viitor, se proiectează în viitor, merge mai departe, dar fără să înțeleagă ce s-a petrecut în uh, exact. Și n-a înțeles uh, modul în care, practic, uh, a contribuit la subminarea uh, legislației electorale. Aceste lucruri nu trebuie să se mai întâmple vreodată și este clar că toată lumea va fi afectată într-un fel sau altul de aceste evoluții, uh, inclusiv dumneavoastră ca politicieni și chiar vă îndemn să faceți lumină în acest caz, pentru că am spus de la început că în Regatul Unit au uh, avut loc mai multe anchete paralele independente care au adus cu toatele la același nume, Cambridge Analytica și mai departe la proprietarii acestor, acestor uh, firme și entități, Mercer și apoi Bannon și Nigel Farage face parte din Parlamentul European. Din păcate nu este prezent aici. Ar fi fost bine să fie prezent ca să ne lumineze puțin. Și este foarte clar că uh, eu atunci când uh, l-am abordat pe ofițerul de presă al lui Nigel Farage uh, ca ziarist, nu am primit niciun răspuns. Poate primiți dumneavoastră niște uh, răspunsuri. Birgit Zippel, mulțumesc foarte mult. Am o întrebare tot pentru Elizabeth Denham. Dacă puteți să ne explicați încă o dată ce date sunt procesate de la utilizator? E vorba de date de conținut, de metadate? și ce se întâmplă cu acele numite aggregated gate data care ajung la cei care creează aplicații și mai departe la entități de tip uh, Cambridge Analytica. Și dacă nu cumva aceste date agregate pot fi într-adevăr folosite pentru a manipula oamenii, confirmați asta, sau chiar să cumpere voturi pur și simplu, care asta înseamnă o subinare clară a democrației și, de asemenea, cum vedeți modul în care poate un nou GDPR să restricționeze astfel de practici? Mulțumesc! Domnul Deeple Johnston, este exact ceea ce încercăm să anchetăm, ce date au mers unde, ce flux s-a avut loc și cum uh, sunt legate aceste date de algoritmul de procesare E vorba de uh, sute de terabiți care sunt procesați actualmente și care vor constitui baza concluziilor raportului nostru viitor în ceea ce privește DPR-ul. Uh, regulamentul actual deja conferă o serie de competențe sporite autorităților de reglementare și supraveghere în legătură cu fluxul de date și legătură cu entitățile care operează în acest sistem și există pentru noi capacitatea de a obține anumite date care să ne permite să vedem modul în care uh, se mișcă acest flux de date în sistem. Este cu siguranță că cu siguranță avem un, uh, un prim pas și asta se va întâmpla și în continuare. Uh, Doamna Stevens de la ECR. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am reunit aici să discutăm despre scandalul Cambridge Analytica, dar nu sunt convinsă că trebuie să ne limităm artificial doar la cazul ăsta. Uh, da, ca reprezentant al uh, Comisiei de Informații din uh, SUA, ne, ne puteți spune, e un scandal izolat sau e doar o parte mică a unui fenomen și anume de a colecta date uh, ale utilizatorilor care nu-și dau consimț consimțământul și uh, se face o profilare personală uh, și sunt țintiți cu publicitate. Companiile nu trebuie să aibă acces la aceste date fără ca cetățenii să-și dea consimțământul. Și apoi, o a doua parte a întrebării. Credeți că legea GDPR va schimba ceva? Sau uh, doar asupra jucătorilor mici, pe când cei mari o vor putea cumva eluda. Și au, poate că alți colegi au mai pus întrebarea asta, dar v-aș ruga să răspundeți, că e important pentru noi. Mulțumesc. Da, mulțumim și acum din nou, deci doamna Denham. Da, m-ați întrebat dacă eu consider că acest tip de activități despre care vorbim astăzi, cu cazul Cambridge Analytica și Facebook, se întâmplă și pe alte platforme sau dacă mai sunt și alte aplicații sau dacă se utilizează în mod ilegal datele personale. Aș spune că da, Chiar în arena politică sunt și alt, alte firme de consultanță politică mm, care utilizează uh, ajutorul companiilor de analiza datelor. E o lipsă de transparență pentru utilizatorii multor platforme. Facebook e, da, o platformă foarte mare și Sigur că asupra Facebook-ului se, s-au concentrat aceste utilizări uh, ilegale ale datelor identificate în Regatul Unit, dar se întâmplă și în alte, par, în alte părți. Și cred că uh, utilizatorii parlamentari, avocați, jurnaliști uh, au luat atitudine și este un moment foarte important pentru protecția datelor. A, a doua întrebare deci dacă legislația GDPR va schimba ceva sau va fi doar o povară pentru jucătorii mici. Cred că GDPR este un pas înainte important, e un pas, dar amintiți-vă că GDPR e legea scrisă negru pe alb și acum ce contează e cum se pune ea în aplicare și cum se respectă această lege. Deci activitățile uh, întreprinse de autoritățile de protecție a datelor, sancțiunile, uh, Uh, care vor fi impuse utilizatorii, cetățenii care trebuie să-și înțeleagă drepturile și trebuie să acționeze și ei, pentru că nu avem uh, mii de inspectori care să verifice tot, dar avem uh, milioane de utilizatori și de cetățeni care își pot exercita drepturile. Deci e vorba de punerea în aplicare și administrarea legii sigur că va fi nevoie de multe forțe, de mult timp pentru a se schimba scenariul ăsta, dar GDPR nu e vorba de mici contra mari. E vorba de faptul că protecția datelor uh, va fi o măsură proporțională. E vorba de administrarea acestei legi, care se va administra în mod echilibrat. Cel puțin autoritatea noastră așa va face. Da, mulțumim și acum Sofie Feld. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, mai întâi pentru domnul Wiley Eh, Comisia Europeană dorește să angajeze o companie Palantir pentru proiectul de interoperabilitate al UE. Palantir are legături cu CIA și uh, se pare că Palantir a lucrat și cu Cambridge Analytica. Noastră considerați că e o alegere bună făcută de comisie și către ICO am văzut că uh, acum Steve Bannon e foarte activ în Europa. Uh, Uh, are legături și cu ECR-ul și cu ENF aici în, în Parlament. Ieri ambasadorul SUA în Germania a spus pe Breitbart că vrea, vrea să ajute unele forțe să câștige alegeri în Europa. Uh, cum să ne asigurăm că nu se utilizează metode ilegitime și veți putea acționa destul de rapid? Mulțumesc! Questions to people, but, um, thanks, Sophie. Mulțumim, Sophie. Da, Wiley, vă rog. Da, deci întrebarea adresată mie s-a referit la Palantir. Deci, da, a existat personal de la Palantir care a venit în birourile Cambridge Analytica și a lucrat la multe proiecte pe care le-am descris eu, cât am fost eu la firmă. Poate că acum nu trebuie să spun eu instituțiile europene cu cine să încheie contracte, dar a spune totuși că doar pentru că o companie lucrează la un lucru în mod oficial și o companie oficial lucrează la alt lucru, nu înseamnă că personalul lor, așa cumva în activități nedetectate pe radar, nu uh, partajează informații și nu pune în comun informații. Deci recomandarea mea ar fi să se creeze mecanisme pentru a vă asigura că orice fel de companie care lucrează la un proiect e transparentă, să se știe cu cine lucrează, cu cine lucrează angajaților, pe lângă activitatea principală. Asta vă pot spune. Apoi încă două minute, doamna Denham. Da, bun. Deci, uh, ca să fie clar, nu e vorba doar de ICO, uh, dar e vorba de responsabilitatea tuturor autorităților de protecție datelor din uh, Uniunea Europeană să fie foarte vigilente. Vreau să mai spun că e și problema algoritmelor și datele sursă și conform GDPR și uh, noile instrumente se vor putea utiliza metode de punere în aplicare pentru a cere companiilor să elimine, să șteargă algoritmele sau să stopeze procesarea, prelucrarea datelor și cred că asemenea uh, ordine de a înceta procesarea datelor vor fi la fel de constrângătoare sau nu, poate și mai puternice decât amenzi administrative. Mulțumesc, Nelangu, e Barbara Spinelli, un minut. Una domanda per, la, per Carol Cadvallar. Pentru doamna Cadvallar, cumva contra curentului. Am și eu niște dubii în legătură cu eficiența lui Cambridge Analytica și, și nu numai. Christopher Wiley spune că Uh, targetingul acesta al utilizatorilor uh, făcea să le activeze instinctele cele mai negative și uh, s-a influențat negativ votul american și Brexitul. Bun, dar sunt și analize care spun că efectul a fost mai mic decât ce ați afirmat dumneavoastră targetingul acesta a fost utilizat fără, fără consimțământ și de către Obama în 2008 și 2012 și uh, jurnaliștii mainstream au fost entuziasmați. Uh, se face o confuzie între consumator și cetățean. Dar cetățeanul are alte comportamente decât simplul consumator. Cambridge Analytica a susținut pe Ted Cruz, acum Facebook va trebui să recucerească încrederea utilizatorilor. Dar oare nu utilizează și politicienii scandalul pentru a nu li se analiza propriile responsabilități și înfrângeri? Mulțumesc! Carol, please for two minutes. două minute. Un microfon, vă rog. Da, e o întrebare valabilă. Deci cât de eficiente sunt aceste tehnici, Da, cred că întrebarea mai importantă e, e legal sau nu ce se face? Și tot mă întorc la un lucru și anume că mi s-a spus, uh, oare nu toate firmele fac așa, nu toate campaniile electorale fac așa. Nu știu. Nu știu dacă în altele campanii electorale s-au mai uh, utilizat serviciile unui contractor de tip militar. Deci grupul SCL e un contractor de tip militar și a lucrat pentru Guvernul uh, Regatului Unit cu contracte pentru Ministerul Apărării și a fost plătit de Guvernul Britanic ca să facă pur și simplu exerciții de propagandă în țări din străinătate. Nu știm exact ce au făcut, pentru că sunt informații clasificate, dar tehnologiile și tehnicile pe care pur și simplu și le-au perfecționat cu acea ocazie au fost folosite și uh, asupra populației Regatului Unit și nu cred că e ceva normal. Și cât de eficiente sunt aceste tehnici, da, e o întrebare valabilă. Uh, e de dezbătut, dar nu pe asta m-am concentrat. Eu m-am concentrat uh, asupra aspectului legal. A fost legal ce s-a făcut? Câți bani s-au cheltuit? Cine i-a cheltuit? Pe cine? De deci ce au existat toate legăturile astea între toate aceste uh, companii și uh, aceste campanii? De deci ce au fost ascunse aceste legături? Și aș spune că mai este o persoană aici care ar mai putea spune avem liderul UKIP astăzi îl avem astăzi aici și UKIP a furnizat date către Cambridge Analytica. Date utilizate la referendum și UKIP înțeleg eu că nu respectă, adică nu vor să furnizeze informațiile. Noi nu avem puterea să uh, venim să interogăm pe UKIP în, regatul, în Parlamentul Regatului Unit. Deci eu sper că dumneavoastră veți putea să le puneți niște întrebări interesante. Măcar să le puneți dumneavoastră numele nostru. Mulțumesc! Fără microfon. Okay, um, the Libe coordinator for the Greens is Jan Albrecht. Coordonator Libe, Libe de la Verzi, Jan Albrecht. So I can uh, try to just work as a relay now. Da, acum am și o rol de relay. Încerc să transmit întrebarea doamnei Cadweller domnului Wiley, că e vorba de a înțelege uh, foarte bine faptele din acest caz. Și atunci, domnule Wiley, aș vrea să știu mai în detaliu. Uh, ce anume, care a fost modelul Cambridge Analytica uh, de, de uh, propagandă pe Facebook uh, pe tema Brexit? Pe baza căror modele, căror date, a, cum a funcționat? ce anunțuri uh, publicitare politice s-au făcut, apoi ce s-a întâmplat și cu această uh, firmă Aggregate IQ, fondată tot de SCL, care, au, care sunt modelele de date, pe ce date ați lucrat, cum a fost uh, alcătuit modelul, modelul, dacă ne puteți prezenta mai în detaliu, cred că aici trebuie să înțelegem mai multe cum s-a întâmplat asta. Acum e greu de intrat acum în detaliu cu, cu limitata, limitata de timp. Aș spune că puteți să consultați uh, literatura științifică uh, pe care și-a bazat munca Cambridge Analytica. Sunt cercetări de la Cambridge uh, fondate chiar de Agenția de Cercetare, Milita- Cercetări Militare ale SUA. În ce privește eficiența, ce puțin cât am fost eu acolo, într-adevăr, au existat niște tiparuri de control care cred că funcționează în ce privește comparațiile uh, cu campania lui Obama, uh, campania lui Obama a utilizat date, dar nu ca să schimbe comportamentul și să manipuleze uh, părerile votanților. Și n-a utilizat date să uh, uh, transmită aceste informații, să le răspândească. Uh, da, din păcate n-am timp și nu pot să intru în detalii în legătură cu modul în care funcționează modelurile acestea, modelele acestea, pentru că e nevoie de timp pentru explicațiile astea. Pare rău, dar într-adevăr trebuie să lucrăm cu aceste limitări, dar uh, sunt convins că puteți reveni și să explicați poate în alt mod. Mulțumesc. Nu Batten, de la Libe, AFCO, EFDD. Mulțumesc, Claude. În ultimii 26 de ani am fost implicat în politică și am încercat să convinc oamenii că Marea Britanie trebuie să iasă din Uniunea Europeană și la campanie de referendum zi de zi am vorbit cu sute, mii de oameni uh, uh, și nici măcar o singură persoană nu contează dacă erau pentru sau contra Brexitului, nu mi-a spus că ar fi influențată de media socială. Aici e vorba de faptul că cei care uh, se opun Brexitului vor să facă tot ce pot ca să nu se producă Brexitul. Și am o întrebare de la, pentru jurnalista de la The Guardian. The Guardian nu e un uh, ziar imparțial, e un actor practic uh, partizan politic, la fel ca orice fel de politician. Am două întrebări. În primul rând, The Guardian a anchetat ce s-a întâmplat și cu partea cealaltă a campaniei, cei care doreau să rămână în Uniunea Europeană. Ei n-au utilizat asemenea date, așa cum au utilizat, cum au utilizat datele astea cealaltă tabără. Și apoi, în al doilea rând, poziția ziarului de Guardian este una partizană. The Guardian își dorește, practic, să răstoarne rezultatul referendumului. Da, mulțumesc pentru întrebări nu cred că e vorba de problemă de partizanat. Chiar insist, e vorba de integritatea democrației noastre, e vorba despre suveranitatea națională a noastră și cred că totuși uh, și Uniunea Europeană are un cuvânt de spus aici. Și mm, întrebarea noastră dacă The Guardian anchetează cum au utilizat datele astea și, ce, și partizanii rămâne în, rămâne în Uniunea Europeană. Eu nu știu să fi existat asemenea probleme în tabăra cealaltă. Sau eu n-am întâlnit așa ceva. Nu știu. Comisia electorală are o anchetă. Poliția desfășoară o anchetă. Dacă există asemenea fenomene, atunci sper că aceste fenomene vor fi divulgate, vor fi anchetate dar cred că e foarte important să spunem că nu contează cine comite o infracțiune sau încearcă să uh, încalce legea electorală. Oricine face asta trebuie adus în fața justiției. Suntem complet de acord cu asta. Iar ideea că noi suntem motivați politic și e o anchetă partizană, Facebook sau Google sunt partizane politic eu cred că Facebook și Google au impact și au efect asupra unei serii întregi de țări și democrații, de toate orientările politice din întreaga lume și cu siguranță în Europa. Și cred că dacă dumneavoastră vreți să vă băgați capul nisip și să credeți că uh, Uh, asta este o chestiune care servește doar tabere celor care vor să rămână în uh, Uniunea Europeană. Bun, n-aveți decât, dar nu știu unde vă va duce atitudinea asta. Totuși trebuie să vă scoateți capul din nisip și să vedeți care e marea problemă și să vedeți tot tabloul, tabloul general, să vedeți ce riscuri, la ce riscuri suntem noi supuși, noi cu toții. For the, for IMCO and... Acum pentru IMCO și ENF. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Troscinski. Concentrez sur une question technique. O chestiune tehnică. Poate domnul Panchila s-ar putea răspunde, nu știu. Dar există o concepție în legătură, a Facebook în legătură cu protecția datelor personale. Noi în toamna anului trecut ne-am deplasat la Washington și uh, S-a făcut analiza datelor personale extrase de pe Facebook. Sunt tehnici care, într-adevăr, pot fi utilizate și în scopuri electorale, dar nu numai. Uh, utilizarea comercială a datelor noastre personale uh, pur și simplu ne dă fiori, de multe ori. Ne putem uh, închipui că adesea Facebook sau nu numai chiar ne ascultă sau ne citesc mail-urile. Deci întrebarea mea tehnică ar fi, există o diferență fundamentală între tehnicile de exploatare utilizate în campania lui Trump sau campania Brexit și cele utilizate în scopuri comerciale? Sandy. So I believe that the, the core question there was what... Cred că punctul central al întrebării era dacă este o diferență între tehnicile utilizate, deci de, în campania Trump și cele utilizate în scopuri comerciale. Între, răspunsul e că nu. Cred că în campania lui Trump uh, s-a utilizat foarte eficient tehnicile de marketing comercial care au fost dezvoltate pe media sociale în ultimii ani și s-au utilizat într-o campanie politică aceste tehnici și s-au utilizat foarte, foarte eficient. Poate a fost vorba de campania uh, pe internet cea mai eficientă de până acum într-o campanie prezidențială. Thank you for um, Libe and the Livia Euroca, for one minute. Vă mulțumim acum din partea Libe și a PP-ului, iar cuvântul, doamna deputat. Vă mulțumesc, o scurtă întrebare. Mă voi întoarce la următorul aspect putem să știm ce fel de profit economic a înregistrat Facebook-ul, există și părți terțe în toate acestea și aș dori să știu dacă sunt lucruri care se întâmplă și în alte țări, în campaniile politice sau guverne care să plătească pentru utilizarea acestor tehnici în campaniile politice. Cui i-ați adresat această întrebare? Dați-ne un nume, vă rugăm. Okay, we'll go for your first choice, Carol. Mulțumim. Carol, nu, Carol nu dorește întrebarea. Cine dorește să răspundă? Răspund eu cu plăcere. Că David se simte că am lăsat la o parte. Întrebarea legată de profitul. Uh, legate de aceste campanii politice și dacă există asta părți terțe, ce, cu ce a profitat Facebook. Pot să vă vorbesc doar în termeni generali aici, pentru că Facebook nu își arată declarațiile financiare pentru politicile, cam, campaniile politice sau alte tipuri de campanii. Există câteodată părți terțe care sunt implicate în executarea unei campanii de marketing pe Facebook și aceste părți primesc o parte din bani, însă, în general, majoritatea majoritatea sau tot ceea ce se cheltuiește pe platforma Facebook pentru publicitate ajunge la Facebook. Cifrele raportate, de exemplu, pentru campania Trump, pentru alegerile prezidențiale pe Facebook, e undeva la 80-90 de milioane de dolari americani. Asta ca să puteți să vă închipuiți cam ce s-a întâmplat. Mulțumim, stimați colegi. Vă reamintesc că dacă plecați și întrebarea, nu mai puteți pune o întrebare. Acum, doamna Kylie din partea SCD. Mulțumesc foarte mult. O întrebare pentru Facebook. E posibil din punct de vedere tehnic să avem de plin control asupra datelor noastre, să le exportăm, să vedem cine le folosește, pentru cât timp să oferim sau să nu oferim accesul unor părți terțe, cum ar fi producătorii, pentru, și pentru aplicații, dacă avem aceste opțiuni, dacă ar fi echitabil, ați văzut ceea ce se întâmplă cu conținutul care există și ce putere există de nemanipulare a newsfeed-ului de pe Facebook încă din uh, proiectare. Considerați că datele agregate trebuie să devină un bun public, mai ales pentru știință. Uh, ce idee aveți sau ce sugestii ați avea pentru noi astfel încât să nu ne regăsim în situații asemănătoare? Am aprecia așa ceva, pentru că legislația cum e GDPR-ul e puțin înceată și trebuie să permitem inovații. Se pare că pentru publicitatea țintită avem nevoie de noi reguli. Ca să fie foarte clar, nu lucrează pentru compania respectivă, pentru că v-ați adresat Facebook cu această întrebare. Ar trebui să fie clar acest fapt. Vă mulțumim foarte mult. Da, au existat multe întrebări acolo. Voi încerca să vă răspund la o parte. Controlul pe care l-au utilizatorii. Facebook-ul prin faptul că trebuie să se spună mai multor legi și în această, și în, la dumneavoastră și în alte state, există un anumit nivel de control. Un lucru care a tot reieșit e că în anumite cazuri acest control nu a funcționat așa cum ar fi trebuit să funcționeze sau cum spunea Facebook-ul că funcționează controlul. Un caz specific care a fost raportat în această dimineață a fost așa cum ați menționat în cazul producătorilor de echipamente care aveau acces prin privat la date, inclusiv la datele prietenilor, dacă setările care nu au funcționat erau setări pe care le aveau utilizatorii astfel încât să um, nu permită accesul datelor prietenilor. New York Times a făcut un test pentru această setare, astfel încât să uh, nu mai fie selectat accesul platformelor. Nu a funcționat această setare, așa că informațiile erau trans transferat în continuare. Deci era o setare care nu funcționa așa cum ar fi trebuit. Și apoi, E ceea ce s-a întâmplat și îngrijorător în Statele Unite. Mi-ați mai pus o întrebare în legătură cu conținutul de pe peretele de Facebook, Newsfeed, și îngrijorările legate de conținutul care apare pe Newsfeed sau care ar fi aceste îngrijorări. Uh, Cred că ceea ce trebuie să reținem în legătură cu aceste informații pe newsfeed-ul din Facebook e că acestea încearcă să, aleg, să aleagă acel conținut care i-ar interesa pe utilizatori și Facebook, Twitter astfel câștigă bani, companiile care oferă asemenea informații. O problemă pe care o au eu că au acest newsfeed care trebuie să fie foarte atrăgător pentru utilizatori și se ajunge la o serie de probleme. Pentru că sunt presat de timp, încerc să vă răspund repede la datele agregate. Cred că datele agregate sunt o problemă uriașă și foarte dificilă și nu am cum să vă răspund în 5 secunde. Însă e ceva ce ne arată cât de ușor pot fi deanonimizate aceste metadate. E un lucru despre care trebuie neapărat să se discute pe măsură ce progresăm. Din partea liberșeal de domnul Ierse, care cuvântul. Fără microfon. Vă mulțumim, domnule președinte. Pentru mine întrebarea principală e cum să existe din nou un echilibru al puterilor pe platforme în favoarea cetățenilor, astfel încât să aibă aleși bine care să-i, reprezinte, și rezultatele să fie unele echitabile în campaniile electorale. Așa că o întrebare pentru domnul Parachilas. Mark Zuckerberg spune că au existat aceste puncte slabe care au fost acum uh, rezolvate. Noi știm că există acei algoritmi, algoritm, există publicitate targetată, toate acestea continuă să existe. Și atunci cum pot să fie evitate abuzurile data viitoare? Ce trebuie să se facă astfel astfel încât să nu se mai întâmple pe timpul alegerilor ce s-a întâmplat, ce am auzit despre Brexit acum. Mie mi se pare că vorbim deja full secolului. Vă mulțumesc! Cred că există o serie de aspecte care trebuie discutate și de pe partea companiilor um, de te- tehnologice și Facebook. În ceea ce privește companiile Facebook, cred că face un pas foarte important acum și anume pune în aplicare transparența pentru publicitate, astfel încât să înțelegem cine cumpără publicitate la alegeri. Cred că e foarte important. Și cred că au făcut acest pas important, nu au făcut încă tot ce trebuie, ce trebuie să facă astfel încât să ofere transparența de care e nevoie. O problemă majoră care există de pe partea companiilor este că modelul lor de business este să colecteze cât de multe date pot, astfel încât să poată să ofere publicitate foarte bine țintită și să o vândă celui care oferă mai mult. Astfel se creează aceste stimulente foarte periculoase care au aceste efecte adverse. E adevărul care există în acest, în acest uh, model de afaceri al publicității, unde am ajuns noi acum și se poate sau să se reglementeze foarte mult, exemplu în ceea ce se întâmplă cu agenți străini care intervin la alegeri. Am putea să avem reguli foarte complicate, cum ar trebui sau nu ar trebui să se întâmple așa ceva, sau putem pur și simplu să eliminăm o parte din funcționalități astfel încât să nu mai existe atâtea capabilități de targetare și să evităm lucruri care s-au întâmplat la Brexit și la alegerile din SUA. Acestea ar fi cele două abordări. Pe dumneavoastră v-aș încuraja să încercați să evitați reguli foarte specifice, dacă puteți, să vă gândiți la ecosisteme, la stimulente, când se poate, să încercați să găsiți alți actori, de exemplu companii de asigurări, să găsiți alți jucători din ecosistem care ar putea să ofere un echilibru. Știu că nu e un răspuns foarte specific, a fost o întrebare foarte complicată, acestea ar fi comentariile mele generale. Vă mulțumim foarte mult! Și încă o dată, doamna Spinelli, acum din partea Libe ia cuvântul. Sunt for, eh, Mr. Sandy, eh... O întrebare pentru domnul Sandy Parachila, sunt italiano. De la protecție dati e un strumento prețios per i cittadini. Noul regulament GDPR a apărut practic s-au înmulțit Uh, legile în materie în Europa și asta nu cumva poate să primejduiască pluralismul internetului, mă întreb, și de asemenea să primejduiască accesul la date, lupta împotriva Facebook, uh, protecția datelor, uh, drepturilor de, ador, de autor, de asemenea măsuri pentru a elimina conținut de pe internet. Iar senzația mea este că, într-un fel, se caută să se limiteze dreptul de uh, expresie și de libertate pe internet. I agree that there is a, a toothpaste and sunt de acord că, într-adevăr, e această problemă a unor uh, fenomene irreversibile. Este foarte greu să încercăm să facem așa ceva cu produse care au fost deja trimise, folosite. Nimeni nu s-a gândit la consecințele negative. Ce se poate întâmpla când, atunci când au cumpărat, cumpărat produsul. Așa că ce v-aș încuraja eu în această instituție să faceți e să vă gândiți în linii mari cum ați putea să creați stimulente pentru companii să facă lucrul cel bun și să nu îl facă pe cel rău. Ați menționat GDPR-ul. Cred că un aspect cheie al GDPR-ului e că are sancțiuni importante. Pentru prima dată companiile trebuie să se gândească la faptul că ar putea să fie astfel sancționate financiar. Și lucrul cel mai important e că atunci când se schimbă situația financiară a companiilor, pentru că există această amenințare cu o amendă majoră, atunci ele își vor reprioritiza afacerile astfel încât să nu se afle în situația pe care ați menționat-o, pentru că nu vor să fie uh, amendați cu miliarde de dolari. Așa că eu vă încurajez să vă gândiți în continuare în acest termen financiar și de penalizări, să nu vă fie frică de uh, aceste tipuri de sancționări și să vă gândiți și la companiile mai mici și să vă asigurați că le protejați pe cele care inovează și vin cu lucruri noi și să vă asigurați în același timp că cele mari sunt responsabile de necazurile pe care le creează. Vă mulțumim foarte mult din partea Libe și a verzilor, doamna Sargentini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este pentru doamna Cadwalder și aș dori să vorbesc de influența Kremlinului asupra referendumului din din Regatul Unit. Sunt din țările de jos, am avut, eu și noi am avut un referendum și în Ucraina și au existat influențe și în campaniile noastre. Pe timpul referendumului au fost lucruri care ne-au îngrijorat foarte mult. Uh, Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, cât de importantă a fost această conexiune rusească în campania de plecare a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Credeți că au fost niște actori cheie și înțeleg că ați fost și atacat personal. Sunteți uh, dumneavoastră în siguranță din punct de vedere personal? Aceasta ar fi întrebarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Cred că aspectul cheie e că pur și simplu nu știm. Există aceste suspiciuni, bineînțeles că Rusia într-adevăr ar fi avut un impact într-un anumit fel în referendumul legat de Brexit, pentru că știm că au intervenit în alegeri peste tot în Europa. S-ar părea că acest vot crucial la acest vot crucial nu ne putem gândi că nici măcar nu au încercat să intervină. Din nou, ne întoarcem la această chestiune legată de voința politică. Și ce vă spuneam, ceea ce pare un eșec în sistem de a face față acestor chestiuni care au ieșit la iveală pe parcursul anchetelor legate de referendum. Cred că avem nevoie de mult mai multe informații. Un lucru pe care îl știm e că Facebook a pus piedici în, și nu a ajutat Parlamentul Britanic să investigheze cele întâmplate. Așa că ceea ce știm e că uh, la ceea ce s-a întâmplat în Comisia Parlamentară care investigează Brexitul, Facebook-ul a trimis o scrisoare cam pe la Crăciun și au spus că au, folo- au uh, analizat o parte mică de conturi cunoscute de la Agenția de Cercetări pe Internet și că uh, au considerat că un dolar a fost uh, cheltuit în, pe timpul referendumului. Apoi Congresul a publicat toate aceste publicități, le-am văzut, le-am văzut pe cele care aveau de-a face cu Marea Britanie și văzând toată această publicitate, am văzut de fapt că existau mai mult de o mie de lire care fusese răcheltuite, nu o liră. Ceea ce ne arată ce s-a întâmplat, că există o cifră mai mare de un dolar. Uh, observ că mi-am depășit timpul, însă, vă rog, avem nevoie de mai multe informații și trebuie să ne ajutați, pentru că Regatul Unit încearcă să facă față și să abordeze toate aceste chestiuni și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră aici. Vă mulțumim. Domnul Zilo, din partea AFCO și FDT. Sì, salve. La mia domanda è per Sandy. Bună seara, am o întrebare pentru domnul Parachiles. Astăzi am vorbit despre regulamentul GDPR, care este într-adevăr un pas înainte pentru protecția datelor personale și în dezbatere au apărut diverse soluții, ele au fost exprimate uh, în legătură cu modul în care să putem să urmăm această cale legată de GDPR, să îmbunătățim transparența necesară în continuare și apoi uh, prezentarea probelor și sancțiunile care se impun. Astăzi la IMCO s-a votat și raportul privind uh, fluxul liber de date nepersonale. Trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre acestea pentru că noi trimitem uh, o, un mesaj în legătură cu aceste date nepersonale, care poate merge dincolo de ceea ce spune uh, acest raport. Și din experiența dumneavoastră, ce sugestii puteți să dați uh, pe cale legislativă pentru ca să putem să promovăm mai cu seamă acele întreprinderi, uh, să zicem, pozitive sau cu abordare sănătoasă și cum să facem mai mult pentru a echilibra raportul dintre firmele mai mici și marile companii. Vă mulțumesc pentru o întrebare. Cred că aș repeta aceleași puncte pe care le-am spus și în prezentarea mea. Ne gândim la stimulente, ne gândim la cum ar putea fi protejate companiile mai mici. Să vă dau mai multe detalii. Cred că o puteți face în mai multe feluri. Puteți să le scutiți de anumite reguli, depinde de regulă. Puteți reduce uh, penalitățile, vă puteți, vă puteți gândi și la educație și sprijin. Cred că e un aspect care nu e primul la care se gândesc oamenii, însă dacă încerci să uh, respect GDPR-ul și am văzut acest lucru la mulți în SUA, fac multe eforturi astfel încât să respecte acest regulament și cu cât există mai mult sprijin educațional care poate fi oferit, anume în ceea ce privește specificitatea și resurse pentru companiile mai mici, cu cât se fac mai mult aceste lucruri, cu atât le va fi mai ușor. Pe lângă ceea ce v-am spus deja, cred că acesta este domeniul unde ar trebui să lucrați cel mai mult. Să vă gândiți cum puteți să ajutați companiile mici, nu doar reducerea sancțiunilor, ci cum să le puteți într-adevăr ajuta astfel încât să devină active și să respecte regulamentul prin resursele pe care le au. Mulțumim din partea LIBE, domnul Fos, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să pun o întrebare domnului Parachilas și anume legat de acest caz Facebook sau Cambridge Analytica. Noi, ca politicieni, suntem în primul rând șocați și reacționăm și să cer, cerem reguli mai stricte, mai multe reguli și așa mai departe. Așa că eu aș dori să știu de la dumneavoastră următoarele. Uh, am auzit răspunsurile doamnului Denham și ale celorlalți în că e mai mult control, mai multă verificare, mai multă punere aplicare a legii, e mai mult nevoie de asta decât de mai de alte reguli și legislație în plus. Uh, sau am trecut deja de acest punct? Și a doua întrebare ar fi, din perspectiva dumneavoastră, ce ar mai fi posibil din punct de vedere juridic, tehnic, politic, ce ar fi posibil astfel încât să nu mai există asemenea abuzuri sau manipulări ale persoanelor, ale alegerilor, ceva mai puternic decât alegerile ce ar putea să împiedice acest fel de fenomene? Vă mulțumesc! So, in terms of your first question about uh, effectively enforcement, um, cât despre prima întrebare în legătură cu punerea în aplicare, eu nu sunt expert în punerea în aplicare a legislației europene de protecție a datelor, însă ceea ce pot să vă spun, cel puțin în SUA, nu există niciun fel de punere în aplicare, nici măcar a legislației existente pentru anumite lucruri. Un prim pas ar fi de a ne asigura că agențiile care pun în aplicare legislația au resursele de care au nevoie și sunt încurajate, într-adevăr, să pună în aplicare legea și să acționeze atunci când legea este încălcată. Ar fi deja un lucru foarte important. Nu sunt avocat, însă mi se pare greu să-mi închipui că nu au fost încălcate legile existente în cazul Facebook, Cambridge Analytica. Cam atât despre punerea în aplicare. Cât despre noi regulamente, noi regulamente reglementări. Cred că GDPR-ul e de fapt un prim pas, unul foarte important. Și ce aș mai spune în afară de acest fapt e că uh, va exista un raționament bine țintit pe următoarea generație de tehnologii. Cred că GDPR-ul Face foarte bine că se adresează unei serii de chestiuni din tehnologiile actuale, însă ceea ce urmează când ne gândim la cazurile rele e îngrozitor. La, dacă ne gândim la deepfake, la conținut, la cerere care e complet fals, dar arată real, ca oameni reali care ar spune ceva, um, inteligența artificială care poate să să prevadă acțiunile utilizatorilor înainte ca ei să o facă. Facebook e o singură companie care are, una dintre companiile care se ocupă de așa ceva. Ei au această abilitate de a vinde viitoare acțiuni folosind acest sistem de pre- prevedere. Există acest cadru pentru noile tehnologii și v-aș uh, încuraja să vă gândiți cât mai repede la aceste noi tehnologii. Din partea Libe și de domnul Weidenholzer. Uh, am o întrebare către doamna Carol Carvald. Mă bucur că ne împărtășiți uh, povestea dumneavoastră aici. Uh, o faceți cu entuziasm, o faceți cu pasiune și practic aici uh, ne găsim în miezul problemei, în miezul ideii de protecție a democrației acum și în viitor. Și atunci întrebarea este ce putem să facem pentru a ne asigurăm că democrațiile noastre pot să supraviețuiască acestor încercări, ca să spun așa ceva, și cum să nu permitem manipulări electorale de niciun fel. Este oare vina uh, legislației actuale sau mai degrabă a unei lipse de reglementare? Gerald Button mi-a, mi, -a, spus la un moment dat că sau m-a întrebat și m-a interpelat uh, spunându-mi că nimeni cu, dintre persoanele cu care a discutat nu și-a schimbat părerea sau mentalitatea din cauza uh, rețelelor sociale. Probabil mulți oameni au idei fixe, dar nu mulți, ci câteva mii de oameni au fost țintiți, acei, aceia care ezită și care pot fi manipulații, îi găsești și uh, îi bombardezi cu informații. Sunt lucruri care ni se pot întâmpla tuturora și, și știu că asta se întâmplă în timpul campaniilor electorale în general. În general, oamenii sunt extrem de conformiști și se gândesc că nu sunt afectați de aceste lucruri, nu interesează, nu există consecință pentru ei, pentru viața lor. Însă ideea este de a-i proteja tocmai pe acești oameni și să ne asigurăm că asta nu se întâmplă în secret, în subteran. Acest gen de lucruri se petrec în, de obicei uh, în, uh, în secret, în subteran și dumneavoastră faceți un lucru extraordinar pentru că încercați să reflectați uh, la ce s-a întâmplat, la ce învățăminte uh, pot fi trase și asta este cazul și cu ancheta pe care o conduce doamna Denham. Dar acest conformism uh, este extrem de periculos ca atitudine. Am văzut că aici multă lume își pune căștile ca să asculte pentru că se vorbesc multe limbi, uh, dar ideea este că unii susură la urechea oamenilor uh, și încearcă să dezbine și încearcă să conducă. Asta este mesajul pe care îl putem uh, trage din punct de vedere al politicii noastre de astăzi, dar cred că consecințele sunt mult mai ample și cu asta mă opresc aici. Ar trebui să fiu neutru, dar mi-a plăcut tare mult acest răspuns uh, al doamnei Calvalar. Domnul Iure, care cuvântul din partea ECR, de la LIBE. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Parachilas. E vorba de ce se petrece pe Facebook. Anumite pagini se deschid, uh, dar nu este clar uh, la ce practic se dedă Facebook aici. Ce reguli se aplică atunci când se accesează de către Facebook anumite pagini? Sau mai bine zis, când Facebook încearcă să cenzureze anumite conținuturi postate pe Facebook. Dacă aș avea mai mult timp, uh, aș întreba-o și pe doamna Denham un lucru, și anume, în ce alte campanii electorale s-a petrecut o asemenea exploatare masivă a datelor personale, așa cum s-a întâmplat cu campania pentru Brexit? Elizabeth, te rog. Întrebarea, prima întrebare se referea probabil la ștergerea ilegală a unor date de pe Facebook. Mi-ar trebui mai multe date de fundal pentru a putea răspunde? E vorba de da, date din profil sau date legate de administratorul paginii? Nu, nu, mi-ar trebui mai multe date ca să pot să răspund la această întrebare. Doamna Breso de la AFCO și din partea grupului socialist. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pentru Carol. Facebook este un forum uh, Uh, pe care s-au înscris practic 10% din populația uh, mondială. Deci este cel mai mare spațiu public internațional, mondial. Și atunci este foarte clar că regulile de, și modul în care sunt organizate aceste lucruri pe Facebook devin esențiale pentru toată lumea. Noi, în politica clasică, avem, uh, bineînțeles, propriile reguli, mai ales prin democrația reprezentativă, însă în acest nou spațiu toată lumea este vizată de aceste reguli și de această organizare. Este clar că Facebook a încercat cumva să limiteze impactul negativ a acestor uh, abuzuri. Probabil că aceste demersuri nu au fost suficiente sau prea uh, timide. Însă s-a pus întrebarea legată de influența asupra altor alegeri. Eu mă gândesc, bineînțeles, la cele recente din Italia și din multe alte țări și atunci nu credeți că o rețea de ziariști de investigație internațională ar putea să facă ceva pentru a ancheta și pentru a combate aceste fenomene? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Este foarte interesant ce spuneți. Ați, e vorba de un spațiu public în care se întâlnesc uh, mulți oameni pe planeta noastră, însă asta este problema, că e vorba de un spațiu public de care a fost cumva cucerit de corporații și a devenit comercial. Și cred că nu puține persoane uh, au scăpat de abuzurile care au loc pe aceste Facebook, poate chiar și amenințări. Eu însă mi-am fost supusă acestora. Pentru că live.eu, site-ul de campanie lui uh, Farage, m-a amenințat pur și simplu cu violență. Mi s-a trimis un filmuleț cu un pistol și sute de persoane s-au uh, plâns pe Twitter și, uh, pe de altă parte, lucrurile nu s-au calmat, iar acel conținut uh, totuși uh, nu a fost înlăturat încă. Dar trebuie să uităm că e vorba de un spațiu privat care este dominat de companiile private, care nu este reglementat și Facebook nu vrea și refuză să răspundă autorităților britanice, refuză să vină și să depună mărturie când vine vorba de referendumul britanic și pur și simplu nu răspunde acelor entități și autorități care ar putea să, să interpeleze Facebook și nu pot să o facă. Dumneavoastră probabil ne puteți ajuta în acest sens. Din partea AFCO, PPE, doamna Vivian Redding, care era comisară de profil când uh, și-a cunoscut geneza GDPR. Pentru doamna Denam am o întrebare. În uh, uh, ce privește GDPR, totul va depinde de punerea în aplicare și de respectarea acestuia, acestui regulament. Așteptăm așadar cu mare interes raportul pe care veți publica dumneavoastră ICO la sfârșitul acestei luni, așa cum ne-ați anunțat, însă vedem de bună seamă că Cambridge Analytica nu reprezintă decât vârful icebergului. Și mă întreb dacă alte regulamente de profil uh, sau legislații în țările noastre uh, nu cumva uh, n-ar trebui să se contureze pentru a preveni astfel de situații în care procesul electoral este cu adevărat uh, primejduit. Raportul ICO ne poate ajuta, dar nu trebuie să fie doar o inițiativă britanică. Eventual, ar putea reprezenta o umbrelă sub care să se desfășoare alte demersuri de acest gen de genul celor pe care le promovează nou regulament GDPR. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Noi conducem o anchetă legată de Cambridge Analytica și Facebook, pentru că asta s-a petrecut în uh, Marea Britanie și, din, și pentru că avem și resurse uh, resurse suficiente care ne permit să facem astfel de anchetă. Colegul James v-a spus uh, Uh, ce anchetă conducem și care uh, sunt dimensiunile personalului care ne sprijină. Dar nu văd în ce măsură biroul nostru bine dotat uh, poate într-un timp scurt să desfășoare pe teren în atâtea jurisdicții europene asemenea resurse. Deci este clar că resursele și capacitățile lisesc pentru a face ceva european însă raportul nostru poate să fie o sursă de inspirație pentru a contracara astfel de practici în alte state membre și există un, uh, un uh, comitet european de profil și alte platforme similare din Europa pe care ne sprijinim ca resurse, deci nu este o chestiune pur uh, britanică, pentru că ne interesează multe aspecte, brokerii de date, cam, mm, colectarea datelor, campaniile politice țintite și multe alte lucruri. Deci revelațiile vor fi mult mai uh, vaste decât pur și simplu o anchetă britanică. Domnul președinte, da, este clar că e vorba de o anchetă britanică cu elemente de acolo, dar uh, lucrurile pot să se petreacă din acel punct în continuare uh, interpretarea este oferită până la ora 8. Aș cere interpreților să ne ajute, dar dacă nu, vom continua în engleză după aceea. Domnul Timo, vă mulțumesc foarte mult, domnul Woken. Ehm, vreau să pun o întrebare domnului Parachilas. Ehm, vreau să vă întreb în legătură cu faptul că, da, probabil că Facebook eh, a folosit în multe alte circumstanțe datele noastre în scopuri eh, ilicite și probabil că vom avea în continuare dovezi în acest sens și mă refer de pildă la ce se poate petrece în condițiile în care Facebook și WhatsApp sunt conectate pentru schimbul de date, oare nu trebuie făcut ceva și în acest sens? N-ar trebui oare să existe un sistem, așa cum există el de fapt, european, WeChat sau EUChat, astfel încât să nu existe o poziție dominantă pe piață, încă o dată, din partea Facebook și nu considerați oare că, pe de altă parte, într-adevăr, Facebook are o poziție mult prea puternică, e un monopol care trebuie distrus. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. O să încep cu prima parte a legătură cu ce s-a întâmplat astăzi. New York Times a publicat de dimineață un articol, dimineață ora europeană, spunând că de-a lungul mai multor ani Facebook în cooperare cu Apple, Samsung, Microsoft uh, și alții care fabrică telefoane mobile, în cadrul acestor parteneriate, Facebook a dat acces la niște date, lucruri de care uh, utilizatorii nu știau și nici uh, prietenilor nu puteau să știe lucruri care au fost uh, postate pe serverele companiilor acestora din partea acestea parteneriate. Sunt lucruri cât se poate de grave acestea, iar uh, în Statele Unite există o comisie specială care interzice astfel de practici și probabil că Facebook va fi din nou chemat în fața Congresului, așa cum s-a întâmplat deja în uh, condițiile în care ei deja au declarat că uh, aceste practici s-ar fi încheiat uh, în 2014-2015. Mi se pare că e vorba de o nouă revelație extrem de importantă și de interesantă și vă încurajați, încurajez să explorați și această, această situație și anumite reverberații în statele membre UE. Uh, mi-e teamă că, da, Facebook uh, este într-o situație de monopol, în mod uh, complet nejustificat. Trebuie ca Facebook să fie separat de Instagram, de WhatsApp și de alte medii, să fie companii separate sau sub viziuni care să nu își împartă între ele aceste date și cred că e vorba până la urmă de conf- com- concurența loială pe piață Snapchat uh, este o astfel de companie care a încercat să se demarcheze, dar până la urmă a fost înfrântă din cauza monopolului Facebook. Yes, thank you very much. Actually, I had a, question. Vă rog, următorul vorbitor, domnul Lenars. Nu mai am timp, așa că o întrebare. Nu mi-a fost clar după audierile de la, din SUA și de aici, din Parlamentul European, uh, ce întâmplă cu aceste profilări ascunse ale utilizatorilor? Max Zuckerberg, uh, când a fost aici, nu știu care are nevoie de informații pentru, despre utilizator ca să le funcționeze programele. Dar nu a spus clar ce fel de informații, despre ce informații vorba, ce informații colectează ei, liste de contact, poze, nu știu cum uh, ar putea să fie asta necesare pentru ca să le funcționeze algoritmii. Uh, Uh, ei au uh, spus că nu fac profilări de utilizatori, dar totuși uh, colectează date. Și atunci mă întreb cum funcționează lucrurile astea în practică. Cum poate să nu fie vorba de o profilare a unui client? Oare să credem această afirmație? Confirmați asta sau să respingem această afirmație? Mulțumesc, n-am uh, experiență de pe când eram la Facebook, de vreo colectare de date de la neutilizatori, însă consider că domnul Zuckerberg are dreptate în sensul că colectarea datelor de la neutilizatori e valoroasă din punct de vedere al securității pentru orice fel de companie care furnizează mari servicii, servicii, volum mari de servicii pe internet și apoi pur și simplu așa se upgradează internetul. Sunt, așa funcționează unele tehnologii standard, însă domeniul principal care n-a fost până acum analizat în profunzime sau întrebarea principală e de ce nu pot utilizatorii să știe tot, to- toate datele care le sunt utilizate sau să aibă acces la datele utilizate și să le șteargă dacă așa doresc. Dar nu pot să vă răspund. Nu știu de ce anume nu sunt opțiuni valabile pentru un non-utilizator, dar trebuie cercetate lucrurile astea, pentru că utilizatorii sau neutilizatorii trebuie să aibă aceleași drepturi. Mulțumesc. Ana Gomes de la Libe și SND. Se pare că nu mai putem beneficia de interpretare, așa că vă rog, utilizați limba engleză. Deci timpul a expirat, interpreții spun la revedere. break it. Uh, do you think that in, with the current technology targeted advertising should be banned? Uh, how could uh,